Buonasera a tutti. Bună ziua tuturor. Haideți să începem, deoarece avem astăzi un uh, program foarte limitat și nu ne putem permite să depășim timpii alocați. În primul rând, aveți în acel infococobut cocobut regimul lingvistic disponibil și vă anunț că în cadrul acestei reuniuni nu există transmisiunea în direct, dar se face înregistrare audio a întregii ședințe, așa încât după uh, toți cei care vor vrea să o asculte o vor avea la dispoziție. Vă mai aduc aminte, mâine să veniți și cu cartela de vot, pentru că va avea loc și un vot electronic. Astăzi vom începe audierea membrilor Curții de Conturi Europene. Avem uh, șase membri din partea Curții de Conturi pe care vrem să-i audiem și v-aș invita încă de pe acum ca pentru fiecare dintre membrii Curții de Conturi, vă reamintesc că aveți 30 de minute la dispoziție, că avem 30 de minute. Deci asta înseamnă 5 minute pentru prezentarea candidatului apoi un timp între 5 și 10 minute pentru raportorul care va adresa întrebări și răspunsul va fi în sistem ping-pong, după care avem 20 de întrebări pe care să adreseze deputații. Deci vă rog să vă înscrieți, stimați europarlamentari, la domnul Brown, care asigură secretariatului, ca să știm exact numărul de deputați care vor lua cuvântul. voi fi foarte atent la timp, voi cronometra foarte strict și când va fi cazul știți că îi voi întrerupe pe cei care vorbesc, a cerut domnul Aian cuvântul. Doamna Ayala, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez și o întrebare în legătură cu uh, ordinea de zi în urmă cu o jumătate de oră am participat la o reuniune a grupului uh, de uh, pregătitor și am uh, primit o scrisoare cu privire la candidatul care va lua cuvântul. Deci nu e vorba neapărat de o procedură în cadrul acestei comisii. Nu e vorba de citirea acestei scrisori și să ne băcăm acum să o discutăm. Nici nu trebuie să țineți cont de ea. Uh, mm, Ayala, eu cred... Doamnă Ayala, cred că trebuie deci să respectăm până la urmă programul stabilit și apoi vom încerca, noi, Comisia, să facem această evaluare a scrisorii despre care vorbeați dumneavoastră. Deci începem acum audierea candidatului desemnat de autoritățile maghiare, domnul Fazzecaș. Și își doresc să-i dau cuvântul chiar candidatului care are 5 minute pentru a se prezenta. Vă rog, mulțumesc. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, majdnem úgy mondtam társaim. igen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Nu cred că are sens să mă apuc acum să vă spun cât de bine îmi pare să mă aflu din nou aici la Parlamentul European la reuniunea Comisiei COCOBU, Comisia de Control Bugetar, numai că acum uh, mă prezint o altă postură, fiind eu candidatul din partea Ungariei la un post în cadrul Curții de Conturi și pot să vă spun că sunt cât se poate de mulțumit să constat că reuniunea se ține pe 15 martie, când noi maghiarii sărbătorim ziua Revoluției din 1848. Nu cred că e nevoie să mă mai prezint. Am avut deja un mandat aici, în cadrul Parlamentului și am participat chiar în cadrul Comisiei de Control Bugetar și chiar am prezidat și am și fost membru al COCOBU și chiar am fost chestor al Parlamentului, așa încât cu siguranță vă dați seama cât de bine îmi pare și cu câtă bucurie m-am pregătit pentru reuniunea de astăzi și în același timp, cu mare plăcere, am citit chestionarul, chiar aflându-mă de partea cealaltă, să spunem, a mesei și m-am pregătit cât am putut eu de bine, așa cum spuneam, nu găsesc de cuvinte că e cazul să mă prezint foarte mult, însă erau mai multe întrebări în chestionar care se refereau la atribuțiile mele politice și funcțiile pe care le îndeplinesc. Pot să spun că nu, nu am ce să anunț aici. Cât privește conflictul de interese, nu există așa ceva. Și aici mi-a fost foarte greu să... mi-a fost foarte, foarte ușor să bifez și această uh, casetă. Uh, așa încât uh, acest lucru îmi permite să mă concentrez pe orientările mele europene în cadrul carierei mele profesionale. Mi-am uh, împărțit în trei segmente cariera. Prima merge până în 1990, în timpul uh, perioadei de dinaintea prăbușirii regimului comunist, când uh, eram reprezentanța Ministerul, germană de la Ministerul Comerțului Exter, Exterior și, eh, de asemenea, mă ocupam de relațiile cu OCDE și, în același timp, eram și ministrul răspunzător de relații internaționale, deci, după cum puteți vedea, am lucrat în materie de relații externe, așa încât mi aduc cu foarte mare plăcere aminte de toate uh, Uh, proiectele internaționale, de toate investițiile de la zero la care am contribuit, investiții care în continuare joacă un rol foarte important în modernizarea infrastructurii din Ungaria. A doua fază începe în 1990, uh, când uh, am primit misiunea de a ajuta Ungaria în procesul său de aderare la Uniunea Europeană și la NATO, deci practic integrarea euroatlantică a reprezentat lucrurile care m-am ocupat și pot să vă spun că am fost nevoit să respectăm niște criterii foarte stricte și uh, în cunoștință de cauză, foarte bine cunoscând aceste criterii, am fost de acord să conduc Ministerul Comerțului Exterior. Și cred că ce am făcut eu ca ministru i-a mulțumit pe cei mai mulți și am reușit ca acest minister uh, să se transforme într-un minister al economiei cu orientare uh, externă și cu mare deschidere în acest sens. Și a treia fază este vorba despre mandatul pe care l-am avut în cadrul Parlamentului European, foarte pe scurt în legătură cu acești cinci ani. A spune că am avut, să spunem, o funcție, să spunem, cu două fațete, pe de o parte progresul și dezvoltarea Europei, pe de o parte, iar pe de altă parte uh, Pornind de la experiența acumulată de noi, am uh, încercat să promovăm sau să repromovăm valorile europene în Ungaria. Cu sprijinul dumneavoastră sper să reușesc să um, fac și să merg mai departe în cadrul curții de conturi, unde să promovez valorile europene, sigur nu în Ungaria neapărat, ci în cadrul instituțiilor Uniunii Europene și în toate statele membre. Iată ce îmi propun eu să fac în calitate de membru al Curții de Conturi. Vă mulțumesc așadar, domnule președinte, pentru invitație și în acest moment, cu mare plăcere, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări doriți să mi adresați. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul care a fost alocat și acum, doamna raportor, doamna Ayala, aveți 10 minute pentru a pune întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului Fazakas. Am avut uh, onoarea și norocul de a-l avea în trecut ca președinte la Comisia de Control Bugetar. Cred că a fost una dintre perioadele în care am uh, înregistrat progrese și uh, transformări atât în relațiile Parlamentului cu domnul comisar Calas, cât și în cadrul unui dialog intens care ne-a permis cu adevărat să uh, pregătim în cele mai multe detalii instrumentele comisiei noastre. Domnul Fazaca s-a avut capacitatea de a stimula Curtea de Conturi printr-un dialog foarte fructuos, care a permis uh, dezvoltarea unor relații foarte bune cu această instituție. Deci am avut o uh, relație foarte bună. Vreau să-i um, și mulțumesc pentru modul în care a răspuns la întrebările puse de noi aceasta este o dovadă a interesului său pentru dezvoltarea europeană, dar și pentru progresul continuu prin capacitățile sale deosebite și competențele sale, progresul în legătură cu Curtea de Conturi. Aș dori să aduc câteva precizări. Ați spus că ați fost președinte al COCOBU și că ați pus bazele relațiilor, relațiilor cu Curtea de Conturi, noile baze. Vreau să vă rog să intrați în detalii, să spuneți ce măsuri concrete veți lua și ce idei aveți pentru viitor. Mulțumesc! Nagyon szépen köszönöm Ayala, Ines Ayala Sender raportőr asszonynak. Mulțumesc pentru întrebare, doamna Ayala. Mulțumesc și pentru întrebările adresate în calitate de raportor și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus în legătură cu munca mea ca președinte al COCOBU și ca membru al Parlamentului European. Am amintiri foarte dragi ale acestei perioade. Cu cinci ani în urmă am încercat să reformăm procedura de descărcare împreună cu colegul Ian Molder, cu colegul Paolo Casaca și cu colega Ingeborg Gressler. Obiectivele noastre erau de a coopera strâns cu Curtea de Conturi și uh, să ne cunoaștem unii altora problemele. Trebuia să cooperăm pentru a reforma uh, descărcarea, pentru a permite curții de conturi să monitorizeze cheltuielile fondurilor europene și de asemenea să ajute Parlamentul în cursul procedurii de descărcare am reușit să reformăm procedura de descărcare, cred că poate fi considerat un succes acest lucru, și uh, am încurajat prin aceste reforme o cooperare cotidiană cu Curtea de Conturi pentru a obține o declarație de asigurare pozitivă. Am făcut mari progrese în acest domeniu, de exemplu, implicarea parlamentelor naționale a fost o parte a acestui progres. Implicarea curților naționale de conturi a fost de asemenea foarte importantă pentru că ele au o mare experiență în acest domeniu. Vreau să vă mai spun câte ceva despre aceste evoluții pozitive. Parlamentul și Curtea de Conturi au încercat să lupte împreună pentru a ă, contribui la relansarea economiei europene prin finanțarea europeană. Prin raportul privind cei trei E este în atenția tuturor zilele acestea și ă, exact acest lucru va fi ă, decisiv în cooperarea dintre Parlament și Curtea de Conturi. También Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este adevărat că s-a făcut un salt calitativ în configurarea acestui nou sistem de la Curtea de Conturi și ați avut și dumneavoastră o contribuție foarte puternică în acest sens. Aș dori să, acum să mă refer o clipă la aceste acorduri specifice, ținând cont de diferențele dintre instrumentele de audit din difer diferitele state membre. În răspunsul dumneavoastră ați sugerat că modul în care se desfășoară auditul în Ungaria este diferit de ce se aplică în general în Uniunea Europeană. În următoarea etapă, Instrumentul de coordonare cu curțile de conturi naționale va trebui să fie mult uh, consolidat și de asemenea implicarea parlamentelor naționale. Vreau să vă întreb ce știți despre diferențele și asemănările dintre auditul maghiar, Curtea de Conturi maghiară și omolo omologii săi europeni. Mulțumesc! vreau să spun uh, de la început că principalul nostru obiectiv este să uh, găsim o cooperare strânsă cu Curtea de Conturi, pentru că mm, avem împreună sarcina de a implementa bugetul european. Am avut mai multe reuniuni și întotdeauna am încercat să ne asigurăm că procedurile de audit ale curților naționale sunt armonizate sau cel puțin compatibile, pentru ca schimbul de informații să poată să fie facilitat. În anumite state membre, independența regională este foarte puternică. Mă refer, sincer vorbind, la Germania. Însă am discutat cu prieteni de acolo și am fost foarte uimit să văd că Curtea de Conturi Federal nu avea competența de a spune curților de conturi regionale cum anume se desfășoară un audit. Deci nu există proceduri centralizate. Însă primele eforturi au fost făcute și de aceea am cerut statelor membre să emită declarații naționale în legătură cu cheltuirea fondurilor europene. Și apoi am descoperit că în anumite state membre acest lucru nu este posibil, însă Curtea de Conturi Maghiară a fost bucuroasă să aplice această procedură. Albert Kovac, președintele Curții de Conturi din Ungaria, care m-a propus și care este de asemenea președintele Intosai, a propus o metodologie comună. Și ori de câte ori un guvern național sau o instituție europeană apelează la Intosai, cerând un audit, uh, răspunsul este dat uh, fără întârziere, deși fondurile sunt puține. Sperăm că situația se va ameliora. Cam aceasta este atitudinea generală în Ungaria și uh, în legătură cu curțile naționale de conturi, ele vor contribui la procedura de descărcare a Parlamentului European. Mulțumesc. Domnul Andreasen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Fasacas, pentru că ați venit astăzi să vă întâlniți cu noi. Aș avea două întrebări. Prima. Văd în civil dumneavoastră că nu aveți experiență în auzit deloc. Și responsabilitățile dumneavoastră în calitate de președinte al Comisiei pentru Control Bugetar sau la Ministerul Industriei nu au nicio legătură, nu are nicio legătură cu auditul. Deci, cum aveți de gând să vă achitați de aceste responsabilități, având în vedere că nu aveți această experiență? Avem o întrebare. Este legată de prima. Ați fost președintele acestei comisii și acum doriți să deveniți auditor. veți oferi descărcarea, sau ați oferit descărcarea pentru instituțiile europene pe 2008 pe baza raportului Curții de Conturi. Mulțumesc! Bar, nem értek egyet önnel. Mulțumesc! Nu sunt uh, tocmai de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu am experiență în audit. Știți că am fost membru și președinte al acestei comisii timp de 5 ani și de când mi-am luat diploma universitară în 71, întotdeauna am activat în domeniul economic și am uh, participat la multe audituri și în calitate de Uh, președinte al uh, Consiliului de Supraveghere. Deci cred că mă pot um, pot să fac față acestei funcții de membru al curții de auditor la Curtea de Conturi. Este în interesul Curții de Conturi să aibă printre auditori persoane cu diferite experiențe. De aceea sunt și persoane din domeniul bancar uh, și din domeniul economiei, pentru că avem auditori profesioniști, funcționari la Curtea de Conturi care fac auditul în sine, dar uh, eu am pregătirea necesară și experiența necesară pentru că uh, sunt și auditor autorizat. Deci, sunt calificat pentru această funcție și am și experiența necesară. Nu putem oferi descărcarea bugetară pentru instituțiile europene dacă avem un uh, aviz pozitiv uh, al Curții de Conturi. Împreună cu domnul comisar Calas întotdeauna uh, am lucrat acest proces și l-am văzut ca un tot unitar. În trecut, situația era mult mai proastă decât acum. Uh, uh, aproape 60% din tranzacții atunci nu erau clare. Acest procent a scăzut acum sub 30%. Deci nu pot să vă răspund acum la întrebare pentru că descărcarea va fi oferită sau nu de Parlamentul European, dar pe baza tendințelor putem spune că situația s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani. Și este mai ales obligația Comisiei să amelioreze lucrurile în continuare. Inițiativa doamnei Gresle a fost una binevenită la momentul respectiv și Comisia um, a început să facă rapoarte de audit interne și au și uh, mecanisme um, de control interne și au îmbunătățit mult uh, situația în anumite de, de domenii, mai ales în domeniul agriculturii. Deci nu voi uh, oferi acum uh, un punct de vedere dacă Parlamentul va oferi sau nu descărcarea, dar uh, situația se îndreaptă spre bine. Domnul Hatzimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să spun că mă bucur de faptul că În cadrul acestui colegiu avem o persoană cu atâta experiență politică, pentru că avem multe persoane cu experiență în domeniul cifrelor, dar avem nevoie și de persoane care să uh, poată să considere lucrurile din punct de vedere politic. M-a deranjat uh, ceea ce a spus domnul uh, Doci în scrisoarea sa. Candidatura domnului Fazakas este cunoscută de mult și nu voi lua în considerare propoziția, ă, propunerea dumneavoastră, domnule Deutsch. Vă felici, ă, vă respect, domnule Deutsch, dar nu pot accepta ă, faptul că faceți această propunere în ultimul moment. Domnule Fazacas, noi vă cunoaștem uh, și vă respectăm din punctul de vedere profesional. Uh, am o întrebare simplă, știu că puteți să răspundeți la aceasta fără probleme, dar uh, doresc să mă refer și la ceilalți candidați de astăzi. Deci e vorba de cunoașterea limbilor. Deseori, la Curtea de Conduri se lucrează în trei limbi de lucru și dacă cei care nu cunosc aceste limbi pot să se confrunte cu probleme. Cu de bine cunoașteți limbile engleză, franceză și germană. Mulțumesc! Am vorbit pentru prima dată maghiară la Cocobu, când am fost președintele acestei comisii, am condus lucrările în limba engleză și am încercat, în uh, opiniile mele, să vorbesc și limba germană. Astăzi am avut un contact pregătitor și am discutat uh, despre acest aspect și am întrebat cum se lucrează în cele trei, lung, uh, în cele trei limbi și mi s-a spus că la Curtea de Conturi se lucrează doar în două limbi. Deși eu știam că se folosesc uh, engleza, franceza și germana. Știți că am fost ambasador în Germania și sunt considerat un expert în afacerile germane în uh, Ungaria, am studiat și limba engleză și de când am fost la Parlamentul European am ajuns la un nivel uh, bun de cunoaștere a limbii engleze poate nu, chiar, nu știu engleză chiar la fel de bine ca și germană, dar uh, suficient de bine. În ceea ce privește limba franceză, voi face eforturi. În legătură cu observațiile dumneavoastră, mai întâi uh, cunoștințele politice. Uh, am încercat să fiu diplomat în răspunsurile mele, mă consider tehnocrat, de aceea uh, nu mă consider politician, n-am fost niciodată membru al unui partid politic înainte de 2005 și doar în momentul în care am uh, devenit deputat european am participat la lucrările unui partid politic. Am ocupat multe poziții oficiale în Ungaria sau în Europa și întotdeauna am uh, păstrat contactul uh, cu Uniunea Europeană. Deci, E important să avem uh, cunoștințe tehnice și o perspectivă politică de multe ori este considerată ca fiind uh, uh, un aspect negativ. De aceea eu mă consider un tehnocrat. În legătură cu această scrisoare, sper că voi avea la un moment dat ocazia să spun că lucrurile sunt absurde ca și cum uh, s-ar fi spus că sunt agent secret sau uh, spion. Am lucrat pur și simplu la Ministerul Afacerilor Interne în 2002 uh, și atunci s-a discutat problema cu uh, primul ministru, s-au cerut dosarele și nu doresc să intru acum în uh, detalii, dar uh, atunci uh, s-au studiat documentele și nu a existat un raport în ceea ce mă privește. Eu am cerut publicarea acestor documente pentru ca toată lumea să știe ce scrie în acestea. Mm, aceste documente încă nu au fost publicate, trebuie să fie publicate pentru ca lucrurile să fie clar, uh, alături de alți patru miniștri din partea Fides uh, am fost uh, bănuiți că am fi fost spion, dar apoi ni s-au prezentat scuze. Am fost reprezentant al Daimler Chrysler și Um, când am uh, lucrat la minister, într-adevăr a avut loc o tranzacție cu un avion, dar fără ca această firmă să fie implicată. În niciun moment uh, nu s-a depus o plângere împotriva mea în justiție din uh, aceste motive. Acest uh, minister între timp uh, a fost uh, restructurat. Și e păcat că nu am putut în orice caz să răspund mai repede la observațiile din această scrisoare, dar oricând pot să răspund la ele. Domnul Doice are cuvântul. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Aș uh, dori să vă spun că încă din 1988 am uh, avut activitate politică europeană și pot să vă spun că am și activat ca, să spunem, oponent al regimului comunist din Ungaria. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte important acest lucru, pentru că instituția care reprezintă cetățenii europeni, cum este Parlamentul European, ca în momentul în care fac o audiere, să spunem, a unui viitor membru a Curții de Conturi, cu această ocazie aceste instituții trebuie să facă tot ce poate astfel încât opini opinia publică să vadă de fapt care sunt consultările noastre pentru a vedea dacă respectivul candidat este potrivit pentru post sau nu. Domnule președinte, eu consider că în cadrul acestei audieri publice putem să facem cinsta angajamentului nostru european și, după părerea mea, în ceea ce privește Curtea de Conturi, trebuie să ne bazăm pe trei valori fundamentale, și anume independență, imparțialitate și absența conflictului de interese. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește conflictul de interese, există o serie de probleme serioase care uh, uh, au legătură cu domnul Fazac. Așa, având în vedere că nu există această precondiție, uh, putem spune, deci, că nu este că acest candidat nu este potrivit. Domnul Fazakas a avut... Deci, deci, stați un pic. Nu ne apucăm acum să evaluăm candidatul. Aveți dreptul să puneți o întrebare. Evaluarea candidatului o facem după da? După ce terminăm mâine. Deci, acum puneți întrebări. Dacă vreți să-i adresați întrebarea domnului Fazecaș și apoi dacă, mă rog, o să stabilim după dacă domnul că acestea potrivit sau nu. Acum vă rog să adresați o întrebare pentru a permite și parlamentari să ia cuvântul. Vă rog frumos. Mm, domnule președinte, trei întrebări vreau să-i pun domnului candidat, domnului Șobolci Fazekas. Așadar, în ceea ce privește întrebările aș începe cu activitatea dumnealui, l-aș întreba de ce ați negat că între 1966 până 1989 dumneavoastră ați fost activ ca agent al Partidului Comunist. Acest lucru a apărut în documentele publice din Ungaria. Vă rog să explicați public, ați putut face acest lucru și nu l-ați făcut. De asemenea, de ce nu ați oferit în, informații în legătură cu această chestiune, deoarece a existat o autoritate care trebuia să controleze modul de folosire a banilor publici pe o perioadă de 9 ani de zile și a exi- au existat suspiciuni foarte serioase de corupție în ceea ce privește, să spunem, anumite, un contract de lucrări publice pentru cumpărarea de arme. De ce nu ați vorbit despre această problemă, despre implicarea noastră în această uh, chestiune? Și în al treilea rând, când dumneavoastră ocupați funcția de subsecretar de stat probleme administrative în cadrul Ministerului Maghiar, de ce, domnule faze ca și nu ați ridicat niciun fel de obiecții în ceea ce privește funcționarea Ministerului în momentul în care, începând din 1985 până 88, am văzut chiar și pe internet că au fost criticate foarte dur, a fost criticat modul de funcționare a acestui minister, chiar în ceea ce privește activitatea Curții de Conturi Maghiare. De ce nu ați oferit informații comisiei legătură cu aceste bănuieli, unele bănuieli chiar de corupție? Și de ce nu ați uh, nu v-ați referit la aceste documente despre care am vorbit. Înainte de a da cuvântul domnului Fazecaș, aș dori să vă rog, așa cum v-am mai spus la începutul ședinței, i-aș ruga pe colegi să fie foarte conciși, pentru că dacă vă apucați să râs 4 minute fiecare, celălalt colegi nu mai apucă să vorbească. Este ultima intervenție, să știți, pentru că deja s-au scurs cele 30 de minute alocate domnului Fazecaș. Vă rog să răspundeți. Nu mulțumesc pentru aceste întrebări, deoarece uh, în uh, acest caz nu e vorba de întrebări, e vorba pur și simplu de speculații și de bănuieli pe care trebuie să le demontez. Așadar, subliniez faptul că am răspuns la toate întrebările în chestiune în ceea ce privește și incompatibilitate. Mai spun o dată, păcat că Taman astăzi vă găsiți să-mi puneți aceste întrebări, pentru că în 1996 am fost numit subsecretar pe probleme administrative și la vremea respectivă autoritatea parlamentară competentă a făcut unele comentarii în sensul că a declarat că eu unul nu am avut niciodată niciun fel de implicare în acest grup 3-3, um, așa cum a fost el numit, în ceea ce privește apoi uh, activitatea Ministerului. Faptul că eu am legături cu dosarele altor ministere, nu numai cu ministerul meu, nu înseamnă că am lucrat ca agent secret, că am, nu înseamnă că am fost spion. În momentul în care am fost reprezentant al Daimler Chrysler, am fost atunci invitat uh, Uh, de comisie să discutăm problema unei investiții majore în Rusia și aș dori să știu la ce vă referiți când spuneți corupție, pentru că a existat o ședință publică și în urma ședinței publice președintele acelei comisii și-a cerut iertare, mi-a cerut mie scuze spunându-mi că bănuierile sunt întemeiate. Deci este exact pe dos. Cât privește apoi reformarea ministerului pe care eu l-am condus, Curtea de Corturi Maghiară a recunoscut întotdeauna uh, meritele muncii pe care eu le-am depus și pot să vă spun că aceste probleme au apărut deja în 2002 și uh, pot să vă spun că am fost ales președinte al uh, autorității la vremea respectivă, după care am uh, devenit uh, parlamentar și mă iertați dacă vă spun că între 2002 și acest moment n-am mai pomenit această problemă a agenților secret, n-am mai auzit de așa ceva și mi se pare foarte ciudat că exact s ați găsit să puneți aceste întrebări. Uh, Pot să vă spun că în trecut am primit cea mai mare decorație eh, exemplu în Ungarie, și anume eh, Ordinul Republicii Machiare, și am primit aplauze până și din partea opoziției, iar în ceea ce privește activitatea mea la Daimler Chrysler nu există niciun fel de incompatibilitate în acest punct de vedere. Domnule președinte, pot să vă spun că cu aceste întrebări, cu aceste... Nu, nu pot să fiu desfințat cu astfel de întrebări, pentru că știu să răspund. Deci, o întrebare pentru că mai avem 30 de secunde, am depășit, de fapt, timpul lim, limită, vă rog. Doamna Gresle, mulțumim, domnule Fasacas, într-adevăr, vă cunoaștem foarte bine, dar, într-adevăr, ne-ar fi foarte folositoare informații legate de aceste uh, acuzații este un lucru important și pentru uh, activitatea noastră viitoară. În rest, uh, am cooperat foarte bine și sunteți unul dintre puținii care cunoaște cunosc bine dosarele, dar orice informații suplimentare ne-ar fi utile. Mulțumesc! Voi uh, face o declarație, cu siguranță. pentru a răspunde tuturor acestor acuze. Pentru că deocamdată am putut uh, să reacționez doar verbal. Uh, doamnă Gresle, ne cunoaștem de mult și uh, din 2002 până acum nu s-a mai auzit deloc, nu s-au mai auzit aceste acuze. Și uh, de aceea cred că ar fi exagerat să se consideră că un, la Ministerul Comerțului uh, Exterior și uh, cel al internelor, afacerilor interne nu colaborează. Mulțumim, domnule Fasacas. Acum trecem la următoarea audiere. Audierea următorului candidat este vorba de doamna Rasa Budberghite, uh, numită de autoritatea din Lituania. Prego. Tisztelt elnök úr, uh, csak a későbbi félreértések elkerülése véget, hogyha a minden kétséget kizárult. Vreau doar să mai spun ceva ca să se evite neînțelegerile. Dacă putem să dovedim că domnul Fozecoș nu a spus adevărul, ce se va întâmpla? Prevenim la acest subiect mâine? Ne puteți spune ce vom face? Am spus deja că vom discuta despre aceste lucruri mâine, în cadrul evaluării. Astăzi au loc doar audierile. Se pun întrebări, se ascultă răspunsurile și se ascultă prezentarea doamnei raportor. Atât.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 Allora, benvenuta. Le comunico che... Uh... Bine ați venit. Aveți la dispoziție 5 minute. Deci doresc să vă spun că aveți la dispoziție 5 minute pentru prezentarea dumneavoastră introductivă, apoi 10 eh, minute sunt afectate întrebărilor doamnei raportor și apoi vor, vi se vor pune întrebări din sala de ceilalți deputați. Vă rog. Okay. Two. Two. Okay. Prego. And gentlemen, Doamnelor și domnilor, este o mare onoare și plăcere să mă aflu aici alături de dumneavoastră și să discut despre cum aș putea eu contribui la un management mai eficient al bugetului Uniunii Europene, dacă voi fi numită membru al Curții Europene de Conturi. În 2006 am mai avut privilegiul de a mă adresa Comisiei de Control Bugetar din Parlamentul European și de a împărtăși experiențe cu privire la relația dintre Parlamentul lituanian și uh, Instituția Supremă de Audit în evaluarea managementului finanțelor publice. Am convingerea că audierea de astăzi este o șansă excelentă pentru mine pentru a pune bazele unei cooperări de, pe termen lung. Întreaga mea carieră profesională a fost legată de sectorul public. Am fost uh, în executivul Ministerului de uh, Relații Economice Internaționale, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne și am lucrat și la uh, Oficiul Național de Audit. Cred că competența mea profesională este adecvată și că experiența și calitățile personale îmi vor permite să îmi asum responsabilitatea de a îndeplini toate funcțiile ce îmi vor reveni ca membru al Curții de Conturi conform tratatelor Uniunii Europene, a regulamentului financiar și a altor documente. În calitate de auditor general, am uh, fost independentă, am fost obiectivă și imparțială și vreau să vă asigur că dacă voi fi numită membră a Curții de Conturi, activitățile mele vor fi bazate pe independență și pe standarde de audit și vor respecta cerințele etice. Activitățile mele la Curtea de Conturi vor merge în două direcții. În primul rând, voi urmări strict standardele internaționale de audit și practicile stabilite de curte. În al, cea de-a doua direcție va fi o activitate eficientă de a implementa datoriile de calitate derivate din calitatea de membru. Voi uh, aplica orice formă de uh, a fi cât mai proactivă în aceste activități, uh, pentru a implementa obiectivele strategice ale curții, pentru a maximiza impactul global al auditelor. Cred că curtea ar avea de câștigat din următoarele ameliorări. În primul rând, sporirea calită asigurării calității și a activităților de control de calitate, optimizarea resurselor de audit și a celorlalte resurse și desfășurarea mai multor audite de performanță eu uh, susțin cooperarea deschisă și creativă și cred că Curtea trebuie să-și amelioreze cooperarea cu Comisia Europeană și cu instituțiile naționale din statele membre. În primul caz, cooperarea este necesară ca să se evite duplicarea eforturilor și diferențele de interpretare a actelor juridice. Știu din experiența mea de 5 ani uh, din Parlamentul Național că numai un ciclu funcțional de responsabilitate publică, în care toți actorii își cunosc răspunderile și acționează precis, conform unor reguli stabilite de comun acord, se, ă, numai acest ciclu poate să stabilească condițiile pentru o gestionare eficientă a finanțelor publice. Și vreau să susțin sugestia dumneavoastră, stimați membrii Comisiei de Control Bugetar, de a organiza o discuție în legătură cu declarațiile naționale de management, structura declarației de asigurare, riscul de eroare tolerabilă și simplificarea regulilor. Aceste chestiuni se află de mult pe ordinea de zi a reuniunilor din uh, Parlamentul European, de la Curte, de la Comisia Europeană și de asemenea pe agenda instituțiilor supreme de audit din statele membre, însă nu s-a găsit încă un răspuns clar la aceste probleme. Stimați membri ai comisiei, îmi face plăcere să vă asigur cu această ocazie că aș dori să găsim și, și soluții și răspunsuri împreună. Vă voi asculta cu atenție, pentru că sunteți reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene, a nevoilor și aspirațiilor lor. Eu vă voi căuta sprijinul și cooperarea și sper că astfel să contribui la activitățile Curții Europene de Conturi. Am încrederea că aceasta este una dintre cele mai profesionale instituții publice de audit. Mulțumesc foarte mult pentru, uh, întreba, pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. Doamna Ayala are cuvântul. Mulțumesc, și bun venit la uh, comisia noastră. Doamnă Burberghite, vreau să vă spun că sunteți un exemplu bun al modului în care un ministru al justiției sau un ministru de interne poate să fie un auditor foarte bun și un candidat foarte bun la calitatea de membru al Curții de Conturi. Vreau să vă întreb ceva în legătură cu chestionarul pe care vi l-am trimis, în legătură cu simetria. Ați spus că uh, credeți în managementul partajat. 80% din uh, bugetul Uniunii Europene este gestionat partajat și uh, controlul este împărțit între Parlamentul European și organismele naționale de control, dar nu în aceeași măsură. Ce veți face în mandatul dumneavoastră ca să schimbați acest lucru? Ați mai spus de asemenea că Oficiul Național de Audit din Lituania face o continuare a auditelor, un follow-up. Am dorit să includem și noi așa ceva uh, la Curtea de Conturi. Aveți uh, vreo propunere clară în ceea ce privește viitoarea dumneavoastră calitate de membru a Curții de Conturi? Mulțumesc! Nor să se comibe uși bugetul Europa. Mulțumesc! Vreau să spun că răspunderea pentru, împărț- pentru bugetul Euro- Uniunii Europene este împărțită între Comisie și statele membre, dar răspunderea nu este împărțită în mod egal. S-au stabilit mai multe condiții pentru acest lucru în tratat. Și acum nu pot să spun că membrii Curții de Conturi ar trebui să-și asume răspunderea și să modifice prevederile tratatelor. Însă cred că există posibilități pentru a ameliora activitățile de audit care se desfășoară în statele membre. Mai, se mai pot face foarte multe ameliorări în instituțiile statelor membre. E vorba de ameliorarea sistemului de audit și de verificarea eco ă, operațiunilor economice. Și de asemenea verificarea folosirii corecte a fondurilor europene. Curtea de conturi ar trebui să coopereze mai strâns cu instituțiile naționale și să utilizeze rezultatele muncii acestora. Știu însă că este dificil și că este aproape imposibil pentru ca Curtea de Conturi să-și asume funcția de uh, auditor principal. Nu este întotdeauna posibil să ai încredere în rezultatele auditelor naționale. Aici trebuie să ne gândim la prevederile din tratate și la posibilele schimbări. Dar trebuie să ne gândim și la o utilizare eficientă a resurselor și vreau să-mi aduc și eu o contribuție în acest sens. Llena de, de buenas intenciones, pero la verdad es que el día a día... Foarte bine, dar lucrurile se complică din ce în ce mai mult. În, uh, la răspuns, în răspunsurile la chestionar, ați spus că puteți să depășiți această abordare pur tehnocratică care a fost uh, folosită până acum și ați spus că sunteți în favoarea participării active a tuturor uh, actorilor implicați în funcție de rolurile și sarcinile fiecăruia. Implicare în crearea unei culturi a gestiunii financiare. Aș vrea să știu dacă e vorba doar de bunăvoință aici sau aveți idei clare în legătură cu modalitățile prin care ați putea depăși această abordare strict tehnocratică la una în care toți actorii implicați să fie să ia parte la acest exercițiu care ar fi mai eficient și mai viguros. Aš tikrai dar noriu pakartoti tai, kad... Uh... Aș dori să spun încă o dată că tratatul de la Lisabona cere sau prevede o cooperare între Curtea de Conturi și instituțiile naționale, dar responsabilitatea este, responsabilitatea auditurilor este a Curții de Conturi. Pot să spun din experiență că atât uh, instituțiile naționale cât și cele internaționale nu înțeleg întotdeauna importanța folosirii resurselor în modul cel mai eficient. Mă refer aici la Curtea de Conturi și organismele naționale de auditare. Obiectivul nostru este să putem folosi rezultatele auditurilor și organismul care are rolul de lider în audit, de cele mai multe ori Curtea de Conturi, ar putea să folosească ajutorul organismelor naționale de auzit, dar trebuie să se asigure în prealabil că aceste audituri au fost făcute pe baza unor uh, date corecte. La Curtea de Conturi există deja un grup care se ocupă de acest dosar și obiectivul uh, este acela de a face anumite schimbări în uh, modul în care se pot folosi datele primite din statele membre. Dacă ne uităm la încălcările obligațiilor care au fost descoperite în sistemele de control, ne dăm seama că majoritatea uh, Uh, acestor greșeli au fost făcute în statele membre, cel puțin asta a observat Curtea de Conturi. Astăzi nu pot să intru mai mult în detalii, nu pot să vă spun mai exact ce aș face în calitate de membră a Curții de Conturi, dar cred că împreună trebuie să căutăm soluții. Trebuie să găsim un instrument care să ne ajute să uh, obținem mai multă legitimitate, dar și mai multă eficiență în modul în care sunt folosite fondurile europene. V-aș ruga să răspundeți mai pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Aș uh, dori să vorbesc despre cooperarea și schimbul de informații, de date între organismele naționale și Curtea de Conturi. Dar ce facem atunci cu aspectul de independență al acestor organisme? Tratatul prevede obligația de cooperare între Curtea de Conturi și instituțiile naționale de auzit și în același timp permite păstrarea independenței acestor organisme. Pot să vă asigur că, în calitate de auditor general, știu ce înseamnă termenul independență. Și poate că cooperarea nu este ideală astăzi, pentru că organismele de audit uh, se bazează pe principiile declarației de la Lima în legătură cu uh, independența organismelor de audit. Acum ar trebui să ne gândim cum ar putea fi mai eficientă cooperarea între Curtea de Consuri și, e, uh, Conturi și organismele naționale de audit. Cred că independența este caracteristica cea mai importantă care trebuie păstrată de organismele de audit. Dar instituțiile, păstrându-și totuși independența, trebuie să răspundă în fața cuiva. Această răspundere mai, este valabilă, mai ales uh, atunci când e vorba de uh, răspunderea în fața oamenilor sau reprezentanților aleși de cetățeni, cum sunt parlamentele naționale sau Parlamentul European. Trebuie să ne pătrăm independența și, în același timp, cred că organizațiile Naționale de Auditare și Curtea de Conturi trebuie să țină cont de așteptările cetățenilor, mai ales cele legate de uh, legitimitate. Sunt de acord cu faptul că nu trebuie să tragem concluzii pripite, dar totuși doresc să-mi exprim opinia este una foarte favorabilă în legătură cu candidatura doamnei Rasa Budberghite, pentru că dânsa are enorm de multă experiență, o cunosc de 5 ani deja și în acești 5 ani a reușit să revoluționeze sistemul de audit din Lituania și acest sistem acum uh, se face la cea mai înaltă calitate și um, este făcută de persoane foarte calificate, iar instituția nu este sub controlul regimului politic. Dânsa este singura femeie dintre candidații uh, la calitatea de membri ai uh, Curții de Conturi. Întrebarea. Cu toții dorim ca fondurile, ca banii contribuabililor să fie folosiți cât mai eficient. Cum vă puteți asigura de acest lucru? Nu am mult timp la dispoziție, așa că nu, voi, nu mă voi referi la aspecte politice, cum sunt reforma uh, bugetului sau reforma politicii agricole comune. Nu mă voi referi acum nici de aplicarea uh, reglementărilor financiare, dar aș dori să citez avizul Curții de Conturi din 2009 în legătură cu implementarea bugetului Uniunii Europene. Se spune că, în ciuda avizului pozitiv și în ciuda tendințelor pozitive din ultima vreme, pe care le prezintă Curtea de Conturi în legătură cu modul în care este folosit bugetul Uniunii Europene, trebuie să recunoaștem faptul că anumite lucruri nu sunt atât, nu merg atât de bine cum ne-am dori. Unele operațiuni financiare nu respectă prevederile legale, după cum știți și dumneavoastră. De exemplu, cheltuielile de la fondurile de coeziune. E vorba de o treime din bugetul Uniunii Europene și uh, acesta este domeniul în care se fac cele mai multe greșeli. E vorba de Părerea mea de auditor general este că acest nivel de erori de 11% este intolerabil. Curtea de conturi face în fiecare an recomandări în legătură cu ameliorarea sistemelor de control. Cred că aceste recomandări eh, sunt importante, important de luate în considerare și mă bucur de faptul că Comisia și statele membre fac eforturi pentru a ameliora sistemul. Comisia Europeană are un plan de acțiune în acest sens uh, și lucrurile pot fi încă ameliorate. Trebuie să recunoaștem că regulile sunt complexe, procedurile trebuie simplificate, mai ales uh, acolo unde e vorba de eligibilitatea candidaturilor pentru a profita de pe urma acestor fonduri. Criteriile nu sunt întotdeauna clare și de aceea ne confruntăm cu astfel de probleme. Trebuie să vedem cum putem simplifica regulile pentru ca lucrurile să fie foarte clare pentru toată lumea și pentru ca fondurile să fie folosite în mod legitim. Thank you, Chairman. E... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Budberghite, Salut uh, pregătirea dumneavoastră de auditor general din uh, Lituania și cred că sunteți într-adevăr foarte bine plasată pentru a da un randament bun în cadrul cursului de conturi și abia aștept să stau de vorbă cu dumneavoastră. Dumneavoastră vorbeați de independență și aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu faptul că această curte de conturi este o altă instituție a Uniunii Europene și că este finanțată din același buget al Uniunii Europene ca și celelalte instituții. Puteți spune dumneavoastră, explicat că această instituție chiar este una independentă? Cealaltă întrebare pe care aș dori să vă adresez se referă la ce ați răspuns dumneavoastră la întrebarea 7. Ați spus că nu veți accepta niciun fel de compromisuri în legătură cu legalitatea sau caracterul reglementar. Nu mai vorbim de fraude sau corupție. Credeți că E vorba de un uh, compromis în ceea ce privește, spre exemplu, caracterul reglementar al bugetului. Dacă stăm să ne gândim că o mare parte a bugetului, să spunem, a, fost, a primit un aviz negativ, sunt convinsă uh, că știți foarte bine ce înseamnă acest aviz uh, negativ. Și o a treia întrebare este dacă o să vă străduiți pe cât puteți pentru ca declarațiile de avere a tuturor membrilor Curții de Conturi să fie publice, așa cum este cazul membrilor Comisiei. Vă mulțumesc! Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito institucijos. Întrebarea dumneavoastră în legătură cu independența în ceea ce privește independența bugetului, atâta vreme cât ea depinde de, uh, să spunem, bugetul guvernului, spre exemplu. Și în uh, Lituania lucrurile stau exact la fel. Avem un birou național de audit care primește bani de la guvern, așadar uh, trebuie să există o anumită relație de dependență, nu cu Ministerul de Finanțe, dar din experiență vă pot spune că și Curtea de conturi este finanțată în mod analog, însă acest lucru nu înseamnă că ea trebuie să fie influențată de instituțiile care, să spunem, îi stabilesc bugetul. Să știți că eu am un mare respect pentru toate statele membre unde autoritățile, să spunem, de audit sunt finanțate direct în baza tradiției pe care o au pentru că acest lucru asigură un plus de independență. Și cred că am urmărit, pot să vă spun că am urmărit uh, rapoartele Curții de Conturi și nu numai, să știți că am urmărit uh, rapoartele pe care Curtea de Conturi le-a trimis și sunt convinsă că această instituție este una pe deplin independentă că ea nu depinde în niciun fel uh, de uh, sistemul de la care primește banii în baza bugetului pe care are. Pot să vă asigur că orice fel de uh, situație de corupție sau de fraudă reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației și a dezvoltării economice a oricărei țări. Am lucrat multă vreme în sectorul public și întotdeauna m-am opus oricărui element de fraudă sau de corupție. Sunt uh, convinsă că în momentul în care avem de-a face cu cazuri de corupție sau fraudă la nivel național sau la nivel european, sunt convinsă că aceste cazuri se vor împuțina. Firește că ele există, iar în momentul în care auditorii își fac bine treaba, și deși e adevărat că ei trebuie să respecte niște standarde internaționale de audit, și deși nu e răspunderea lor de a combate corup corupția și frauda, de fapt aceasta este răspunderea oricărei instituții care este finanțată de la brutul de stat, orice instituție trebuie să combată frauda și corupția în structurile sale, chiar și așa uh, să știți că auditorii fac oricum acest lucru, pentru că acest lucru reprezintă cu adevărat o amenințare la adresa democrației care încalcă drepturile cetățenilor noștri. În ceea ce privește a treia întrebare, să știți că sunt pregătită să fac o declarație de avere a mea, a familiei mele și vă pot asigura că în acest moment, în continuare, îndeplinesc funcția de auditor general în Lituania și în conformitate cu legislația lituaniană, declarația de interese, orice fel de declarație de avere a mea este publică. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu două întrebări. Prima întrebare se referă la cunoștințele lingvistice ale candidatei. Dumneavoastră ați făcut o declarație în engleză, foarte frumos, însă puteți și să răspundeți în engleză sau în franceză, m-ar interesa acest lucru. Și a doua întrebare se referă la procurorul european care apare în uh, tratatul de la Lisabona și uh, v-aș întreba dacă este un instrument cu care sunteți de acord, dacă um, vă este pe plac acest instrument și dacă va lucra Curtea de Conturi cu procurorul european, dacă va fi cazul. Tratatul prevede existența unui astfel de procuror european la nivelul Uniunii Europene și susțin orice fel de idee uh, care ne-ar permite să uh, fim mai responsabili și să avem o relație mai strictă în a combate orice fel de, să spunem, inadvertențe care apar în bilanțurile publicate sau în toate tranzacțiile um, analizate. Însă mă tem că nu va fi atât de ușor să identificăm o soluție comună pentru 27 de state membre, deoarece uh, acest lucru este posibil, dar nu este și obligatoriu. Și cred că ar fi cazul în acest moment să acordăm mai multă atenție unei cooperări strânse între Olaf, Eurojust și o serie de instituții naționale. Firește, mă refer la instituții uh, care se ocupă cu mă rog, control și aplicarea legii. Domnule Doici. itt a vidám lóversenyben, amit az idővel folytatunk, hogy... Domnule președinte, pe măsură ce timpul trece, concurența e din ce în ce mai acerbă, însă um, e greu să pui întrebări în șapte secunde în legătură cu interesul european și apoi răspunsul ți-l dea în patru secunde candidata. Dar aș avea chiar și două întrebări. Prima întrebare se referă la modul în care vedeți dumneavoastră acele domenii de cheltuieli unde trebuie, să spunem, să se exercite un mai mare control în bugetul comunitar. Și a doua întrebare, dumneavoastră spuneați că schimbul de opinii în legătură cu politica europeană este greu de făcut în cadrul acestei audieri publice, însă V-aș întreba dacă dumneavoastră sunteți de părere că se poate exercita o intervenție autentică în legătură cu politica europeană, în legătură cu Comisia și cu Consiliul, chiar și în legătură cu Parlamentul, astfel încât bugetul să fie mai bine aplicat, să fie mai ușor de controlat și mai transparent. Și în încheiere mă declar încântat de faptul că, din, în sfârșit, printre candidați este slavă Domnului și o femeie, având în vedere că ne aflăm într-o săptămână în care le sărbătorim pe femei. Să vă răspund la prima întrebare. Aș dori să pornesc de la ultimul raport special al Curții de Conturi, acolo unde au fost identificate principalele zone de risc Uh, din perspectiva Comisiei Europene, sunt de acord cu punctul de vedere exprimat acolo, și anume, în primul rând, că sistemele de control trebuie să fie consolidate, apoi, în ceea ce privește riscul tolerat, aș uh, dori să stabilim care sunt costurile de control, pentru că, spre exemplu, dacă avem de-a face cu fondurile de coeziune sau cu fondurile agricole, controlul reprezintă 4%, într-un caz, în alt caz reprezintă 0,2%. Deci, cred că aceste recomandări trebuie să fie respectate de comisie și încă un lucru pe care l-am mai spus și pe care l-aș repeta este că ar uh, fi înțelept din partea noastră să simplificăm regulile, mai ales în ceea ce privește eligibilitatea și în același timp ar fi înțelept din partea noastră să avem o cooperare strânsă cu statele membre, pentru că cele mai multe dintre inadvertențe nu apar la nivelul Comisiei, ci la nivelul statelor membre. Acest lucru, să spunem, acestea ar fi principalele lucruri Uh, de subliniat și cred că în această direcție trebuie orientate eforturile noastre. Acum, cât privește modul în care ne putem asigura că banii sunt uh, cheltuiți într-un mod mai eficient și în ce mod putem asigura o cooperare de așa manieră încât să ne asigurăm că banii din bugetul Uniunii Europene se folosesc în mod licit și în mod eficient trebuie să nu pierdem din vedere că în primul și în primul rând um, trebuie să facem efortul să existe un dialog și apoi trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru orice nou exercițiu financiar. Și așa cum a spus și Curtea de Conturi în ultimul său raport special, în acest moment am ajuns în 2010 și deja trebuie să ne gândim la următoarele perspective financiare din 2014 încolo. Și Aici aș porni de la experiența națională. Perioada 2007-2013 nu a fost tocmai bine pregătită și din acest motiv, în momentul în care a început acest interval, să știți că erau încă multe lucruri uh, nepregătite în statele membre. Mulțumesc! Sunteți cea de-a doua lituaniană pe care o cunosc după doamna Gribauskaite și cred că femeile sunt foarte diferite de bărbații din Lituania. Aștept cu nerăbdare să cooperăm și vreau să vă pun următoarea întrebare. Vă explic imediat de ce am spus ce am spus. Lituania are anumite probleme în domeniul corupției. Dacă ne uităm la barometrul corupției al Transparency International, vedem că Lituania se află pe unul din primele locuri. Ce ați făcut în cariera dumneavoastră pentru a combate această problemă? Care a fost uh, cea mai mare reușită pe care nu o puteți prezenta? Lietuvos audito instituție nėra și atsakinga. Oficiul Național de Audit din Lituania nu este o instituție responsabilă de combaterea corupției. Avem două organisme în Lituania care se ocupă de acest lucru. Există un serviciu special de investigații care se ocupă de corupție și un serviciu de uh, anchetare penală care se ocupă de fraude. Instituția uh, de audit, Oficiul Național de Audit, are acorduri cu aceste două organisme și cooperăm cu ele. Cel mai mare succes pe care îl pot menționa este următorul. Toate materialele transferate de către noi, către Serviciul de Anchetare Penală, se investigează și foarte adesea OLAF urmărește și el aceste cazuri și uh, s-au uh, stabilit de multe ori dosare de fraudă în urma acestor anchete. Au fost mai multe situații în care am uh, auditat folosirea de fonduri SAPARD și am constatat mai multe fraude în folosirea acestor fonduri. Am transferat aceste materiale serviciilor de investigare financiară și s-a confirmat că în uh, aceste cazuri de fraudă existase o companie care făcuse documente false, frauduloase și aceasta a fost obligată să uh, plătească pentru pierderi. A, știu că a existat o... Vreau să știu dacă a existat o hotărâre la tribunal în Lituania, în acest sens. Lietuvos Respublikoje veikia tokia pati teismų sistema. Teis, teis... Avem același sistem uh, de instanțe în Lituania ca cele existente în orice stat democratic. Avem instanțe cu competențe generale și instanțe administrative. Cazurile de corupție și cazurile de fraudă sunt investigate la instanțele generale. Cred că instanțele noastre sunt independente și democratice. Și dacă există suficiente probe, procesele sunt corecte. Mulțumim uh, doamnei Budbergite și acum uh, îl invităm următorul candidat numit de autoritățile din Malta, domnul Galea. Bună seara, signor Galea. Bine ați venit, domnule Galea. Aveți uh, acum 5 minute la dispoziție pentru a vă face prezentarea introductivă. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac mai întâi o introducere foarte scurtă în limba mea maternă. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat aici în legătură cu desemnarea mea de către autoritățile malteze pentru acest post. După cum ați văzut în CV-ul meu, am experiență juridică, dar am fost politician și asta încă de la o vârstă foarte fragedă. M-am născut la câțiva ani după război, vin uh, dintr-o familie cu nouă copii, am uh, studiat muzica, sunt un uh, sunt un admirator al culturii și al artei și am ținut chiar și cursuri la universitate timp de câțiva ani, drept social și dreptul muncii, la facultatea de drept, și de asemenea de contabilitate și management. Am avut ocazia de a lucra la cele mai înalte niveluri de guvernare din țara mea. Am jucat un rol direct în politică și în luarea deciziilor la nivel național. Am fost președinte al Comisiei Parlamentare Mixte UE Malta și uh, uh, sunt în politică de 40 de ani, din, dintre care 33 de ani am fost parlamentar. Am fost și ministru și în, ultim, în ultimii ani uh, am fost președintele Camerei Reprezentanților din Malta. Am avut foarte multe responsabilități de la politică socială până la interne, educație. Am fost ministru în toate aceste domenii, am fost și ministru al sănătății și astfel am căpătat foarte multă experiență și știu ce înseamnă să ai responsabilități foarte mari, pentru că am fost responsabil pentru o mare parte a bugetului Maltei. De asemenea, știu ce înseamnă să lucrez la nivel înalt. Am uh, colaborat cu somități pentru redactarea bugetului, pentru redactarea de planuri de afaceri, știu cum se desfășoară proiecte și știu cum trebuie să te asiguri că proiectele sunt desfășurate cât mai satisfăcător, în conformitate cu cele mai bune principii de gestionare financiară am jucat un rol foarte important în reforma sectorului public în, din Malta și, de asemenea, în reforma pensiilor din Malta. Am fost și membru al uh, guvernului, al cabinetului, m-am ocupat de aderarea Maltei la Uniunea Europeană și uh, sunt și membru al Comisiei de Planificare Bugerară. Bugetară, mă scuzați. Am fost ales președinte al Camerei Reprezentanților în unanimitate și în Parlament uh, doresc să mă asigur că se controlează activitatea guvernului și că legile adoptate sunt adecvate. Curtea de conturi din Malta și ombudsmanul din Malta uh, sunt responsabile în fața Parlamentului. Țin de Parlament. Eu, uh, deci, am relații cu ambele uh, organisme. Atunci când am fost uh, desemnat de autoritățile malteze, am uh, simțit că este un moment foarte important în care pot să utilizez experiența mea în acest domeniu. În această lume care se schimbă atât de rapid, vorbitorul trece la limba engleză, Trebuie să fie consolidate toate instituțiile politice și cred că răspunderea este un ingredient esențial pentru ca cetățenii din uh, toată Europa să aibă încredere în instituțiile politice. Cred că experiența a arătat peste tot că dacă nu există răspundere, că acolo unde nu există audit nu există răspundere și că unde nu există răspundere nu există control. Și dacă nu există control, trebuie să atunci să ne întrebăm uh, unde se află sediul democratic al puterii. Eu voi acționa în acest context pentru că cred că este important să se consolideze bazele legitimității Trebuie să ne asigurăm că mm, guvernele și instituțiile politice sunt responsabile. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc bine ați venit, domnule Galea, la această audiere în comisia noastră. Aș vrea să revin la un aspect despre care nu ați vorbit prea mult, pentru că nu ați avut suficient la dispoziție. Ați spus că sunteți specializat în dreptul muncii. Aș vrea să vă întreb Următorul lucru. Ați uh, fost în Parlament, uh, ați fost membru al multor comisii, inclusiv a celei de control bugetar. Aș dori să vă întreb uh, ce uh, acțiuni uh, credeți că sunteți, sunt necesare în domeniul controlului bugetar. În răspunsurile dumneavoastră, un lucru care m-a șocat este faptul că ați avut uh, o carieră de lungă durată în calitate de ministru, dar apoi ați spus că procedura de descărcare bugetară în legătură cu activitățile dumneavoastră nu a fost uh, realizată niciodată, dar după aceea ne-ați trimis o scrisoare în care ne explicați faptul că articolele din presă și acuzațiile din presă în legătură cu activitățile dumneavoastră sunt absolut nefondate. Ați spus că unele aspecte de care v-ați ocupat în calitate de ministru al educației uh, au fost auditate. Puteți să ne să clarificați uh, aceste aspecte? Au fost elemente din responsabilitatea dumneavoastră auditate sau nu? Pe de altă parte, în presă se vorbește despre un contract de 4 miliarde de, în valoare de 4 miliarde de euro pentru formarea profesională. Uh, ce parte din aceste fonduri uh, au fost folosite în circumscripțiile dumneavoastră? Thank you, thank you very much for your questions. Let me Mulțumesc pentru întrebări. Voi răspunde la acestea una câte una. În domeniul controlului bugetar, se trece prin mai multe etape. În calitatea mea de ministru, alături de uh, directorii din minister, uh, a trebuit să mă asigur mai întâi că procesul de planificare bugetară este solid și în buget trebuie să ne asigurăm că avem uh, estimări realiste, că ele sunt controlate riguros în ceea ce privește obiectivele lor și în acest moment Există un uh, proces uh, de lipsă de acord între mine și echipa mea și uh, Ministerul de Finanțe. În acest moment discutăm obiectivele, dacă sumele sunt uh, prevăzute sunt corecte, uh, dacă costurile sunt exagerate și așa mai departe. Bugetul face parte, devine o propunere a guvernului discutată în Parlament și la Parlament trebuie să explic diferitele linii bugetare și să justific uh, propunerile de buget făcute de mine în calitate de ministru ca și de ceilalți miniștri. Apoi, după ce Parlamentul uh, a aprobat bugetul, trebuie să mă ocup de aplicarea lui. Și în uh, implementarea bugetului există mai multe niveluri uh, de controle. Există un control la nivel de minister, dar există și un sistem de control al întregului guvern. Acesta este un control uh, continuu, care uneori se concentrează pe anumite domenii specifice, dar uh, este deci un control continuu. Și nu este pentru prima dată când, uh, în cadrul acestui proces de control intern, uh, se atrage atenția um, directorilor din ministere sau chiar a ministrului după ce perioada de implementare bugetară se încheie, Biroul Național de Audit își inițiază procesul uh, regulat de examinare a conturilor și a respectării regulilor. Un an și jumătate mai târziu se publică un raport, uh, se prezintă Parlamentului un raport care este discutat în Comisia pentru Contabilitate Publică din uh, Parlamentul nostru. Iată cum uh, este organizat procesul de control bugetar. Poate n-am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră în legătură cu descărcarea bugetară. În sistemul nostru nu există un act formal prin care uh, ministru uh, sau uh, un uh, președinte al Camerei Deputaților uh, primește descărcarea bugetară. Nu e vorba de o companie comercială în, care, în caz în care autoritățile publice uh, dau un document care să ateste faptul că uh, totul a fost făcut în mod legal. Dacă prin uh, descărcare bugetară înțelegeți Întrebarea dacă în cariera mea de 20 de ani în calitate de ministru, dacă performanțele ministerului au fost auditate de uh, biroul de audit, răspunsul este da. Și cred, sincer, că certificarea dată ministerului în diferitele în, în diferiții ani au fost uh, în general avize pozitive calificate din partea biroului de control bugetar. Bineînțeles, uh, când uh, ne ocupăm de un buget mare cu buget important, întotdeauna se pot face observații legate de eficiență și sau eventual greșeli. Dar descărcarea bugetară a fost acordată. Și acum, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de articolele din presă și scrisoarea pe care v-am trimis-o ca reacție la acestea. În presă s-au uh, afirmat lucruri absolut nefondate și am uh, transmis uh, o comunicare președintelui Comisiei dumneavoastră în legătură cu reacția la acest articol. Trebuie să explic mai întâi faptul că în acel um, articol uh, se menționează două situații, uh, una de acum aproximativ 23 de ani, uh, un caz anchetat, examinat de biroul de audit din Malta și biroul de audit din Malta, raportul său, nici măcar nu face vreo referire la persoana mea. Acest uh, raport se referă la anumite puncte slabe ale sistemului respectiv. Uh, era nevoie de personal calificat pentru a gestiona, dar uh, biroul de audit nu a găsit dovezi cum că eu aș fi fost implicat în mod negativ. Celălalt caz a fost uh, de asemenea afect, uh, anchetat uh, de o comisie, Comisia de luptă împotriva corupției, și concluziile acestei comisii au fost categorice în raportul său și anume că nu a existat nicio urmă de dovadă cum că aș fi putut face ceva ilegal uh, sau că aș fi fost vinovat de corupție. Din potrivă, dovezile adunate în cadrul acestei achete arată că, în calitate de ministru, nu am fost niciodată implicat în gestionarea de zi cu zi a acestor programe sau că uh, m-aș fi implicat în uh, gestiunea acestui program sau că aș fi influențat vreo decizie. Am uh, acționat în calitate de ministru, am mm, doar, doar uh, am creat politici de orientare generală am avut o funcție de supraveghere și control și când Biroul Național de Audit uh, a semnalat anumite puncte slabe în programul respectiv, m-am asigurat că șeful departamentului respectiv, directorul pentru ocupare, um, creează sistemele de control necesare. Al doilea Iată, al doilea caz menționat de acest articol de ziar, de asemenea a avut loc o anchetă a uh, Biroului Național de Auzit și rezultatele acestei anchete arată că nu există nicio legătură între acest caz și persoana mea. E vorba de un caz de acum 10 ani, când s-a creat o fundație a școlilor de mâine, o organizație nouă, Ancheta s-a referit la primul an de funcționare a acestei fundații și atunci când se creează o nouă organizație, întotdeauna există riscul unor uh, probleme administrative și din cauza acestora s-au înregistrat deficiențe în anumite domenii, dar spun categoric că nu am fost niciodată implicat uh, în um, acordarea unui contract sau în rezultatul unor licitații publice. Toate uh, contractele au fost acordate conform regulilor de achiziții publice din țara mea. Și în cazul în care s-a descoperit că unele persoane au încolcat regulile, în acest caz, Eh, chiar eh, directorul executiv eh, a fost concediat și alte persoane au suferit de pe urma unor sancțiuni. Acum, în legătură cu suma de 4 milioane de lire malteze, 98% dintre acestea erau costuri pentru salarii. Deci, s-a făcut o afirmație în mod irresponsabil pentru că nu se pot comite regularități atunci când se plătesc salariile oamenilor, pentru că sunt operațiuni computerizate. Și când e vorba de procente, în Malta nu s-a dat un procent clar, dar dacă aș face o evaluare rapide, restul sumei este de sub 2% din aceste 4 milioane de lire. Vă rog frumos mai pe scurt, pentru că altfel depășim prea mult timpul. Domnul Hatzimakakis. Mulțumesc. Mai întâi doresc uh, să vă fericit uh, pentru performanțele dumneavoastră în legătură cu președinte al Parlamentului, aș dori să știu dacă ați cooperat cu domnul Bonici, pentru că dânsul are multă experiență și ar fi bine ca această experiență să vă fie transmisă. Ce importanță oferiți valorii politice în activității dumneavoastră, pentru că sunteți politician și am spus deja că mă bucur de faptul că există membri ai echipei care pot să facă evaluări politice. Am văzut exemple uh, cum s-a întâmplat în Grecia, că birourile naționale de audit pot să uh, declanșeze crize. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Bonici. În legătură cu colaborarea cu domnul profesor Bonici, primul lucru pe care l-am făcut când am fost informat de faptul că autorităților malteze au dorit să mă numească pentru acest post, am discutat cu dânsul acest lucru și dânsul mi-a prezentat modul de funcționare a Curții de Conturi și știu că domnul profesor Bonici uh, a făcut o treabă foarte bună și sper că voi putea învăța de pe urma experienței sale. În ceea ce privește experiența mea politică, după cum am spus, cred că De-a lungul experienței mele m-am, ofer- m-am uh, uh ocupat uh, de aspecte de economie, eficiență și uh, eficacitate din, par- din punctul de vedere al persoanei care vrea să facă lucrurile cât mai bine posibil în interesul țării sale și am evaluat uh, neregularitățile din această, dimensi- din, din această perspectivă dacă voi deveni membru al Curții de Conturi, voi putea aborda aceleași chestiuni dintr-o altă perspectivă și cred că e un lucru bun ca o persoană cu experiență politică și care s-a confruntat cu mai multe situații în care m-am uh, confruntat cu probleme de uh, Uh, management uh, financiar, uh, cu neîncălcarea obligațiilor și așa mai departe, să se ocupe de aceste chestiuni complexe, pentru că, până la urmă, audităm acțiunile unor administrații și cred că persoane cu, o persoană cu calificarea mea și cu experiența mea va putea să-și aducă pozitiv contribuția la activitatea colegiului de auditori pentru a înțelege mai bine cum uh, se poate pune în aplicare misiunea curții de conturi și pentru a ajuta mai bine Parlamentul și Consiliul. Doamna Macovei. Thank you. Um, mulțumesc foarte mult. Domnule Galea, vă mulțumesc foarte mult că ați, calificat, ați clarificat această uh, problemă, mai ales după problemele care s-au uh, spus și sunt mulțumită de explicația dumneavoastră. Foarte pe scurt, iată care sunt întrebările mele conformitate cu părerea noastră, care sunt zonele de cheltuieli care ar necesita, să spunem, atenție specială și o mai mare analiză, o mai analiză de aproape din partea Curții de Conturi? A doua întrebare. Achizițiile publice reprezintă zona de risc cea mai semnificativă în ceea ce privește corupția cu privire la fondurile europene și ce veți face pentru a preîntâmpina sau pentru a pune capăt acestui mecanism de corupție sau fraudă în conformitate cu atribuțiile pe care le veți avea în cadrul curții de conturi? Și aș dori să fac o afirmație, nu o întrebare. Vă referați la eficacitate și la eficiență și ați spus că dacă ați face parte din Curtea de Conturi, ați analiza această chestiune cu foarte mare atenție. Sunt de acord și vă încurajez să faceți acest lucru. Trebuie să analizăm eficiența și eficacitatea proiectelor și programelor finanțate de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aceste zone speciale din bugetul Uniunii Europene se regăsesc acolo unde există un anumit nivel de risc, un risc ridicat, care de asemenea influențează și uh, declarația și nivelul, să spunem, de uh, claritate, pentru că din rapoartele curții de conturi reiese că există anumite îmbunătățiri în anumite domenii. Uh, în sensul că deja a apărut un aviz pozitiv din partea curții în legătură cu, um, să spunem, rezultatele financiare, care reprezintă o o imagine corectă a rezultatelor. Și de asemenea există o îmbunătățire a nivelului de legalitate și a caracterului reglementar în mai multe domenii. Însă, în momentul în care analizăm o zonă semnificativă, cum este cea a fondurilor de coeziune, firește că există o serie de probleme în acest sens și uh, deși nu fac încă parte din Curtea de Conturi și nici n-am mai fost membru până acum, chiar și așa trebuie să parcurg un proces de învățare sub îndrumarea, să spunem, membrilor cu experiență din Curtea de Conturi. Știu chiar și așa că totuși există anumite motive de îngrijorare în identificarea acestor zone de risc și pentru a aplica pentru aceste zone de risc uh, un mecanism mai eficient. Cu alte cuvinte, nu există nicio îndoială că avem de face cu o zonă în care Curtea de Conturi încearcă să își distribuie resursele de așa manieră încât să acorde o mai mare atenție identificării acestora spre a le înainta Consiliului și Parlamentului pentru a vedea ce se întâmplă în aceste zone de risc, pentru a vedea ce stă la baza acestor, să spunem, ilegalități? Ce ar, s-ar putea recomanda? Firește că sunt de acord cu dumneavoastră că există și problema acțiților publice, pentru că această zonă este una foarte delicată. Știu acest lucru pentru că până și în Malta uneori există probleme legate de achizițiile publice. Practic acestea sunt domeniile unde e foarte important să ne asigurăm că acolo se respectă legea. Cât privește frauda, aici este iarăși o zonă delicată. Cred că în momentul în care citim ce scrie în tratat, constatăm că răspunderea pentru urmărirea acestor probleme legate de fraude și sancționarea lor, aceasta este răspunderea clară a Comisiei și în același timp și a statelor membre. Curtea de contul, după părerea mea, are rolul de a se asigura că în momentul în care realizează acest audit, trebuie să fie foarte atentă. trebuie să arate un scepticism uh, specific profesiei, să vadă dacă greșelile care au fost făcute sunt greșeli și atât, sau dacă pur și simplu au fost făcute cu bună știință. Și dacă au fost făcute cu bună știință, trebuie să uh, analizăm și mai în profunzime, să diversificăm uh, modul nostru de investigare pentru a vedea care sunt variantele Însă, ceea ce poate face Curtea de Conturi poate să decline acest, uh, să transmite acest caz către uh, Olaf și să aibă o cooperare în conformitate cu prevederea tratatului. Vă mulțumesc, doamna Gresle. Vă mulțumesc. Sunt un pic îngrijorată pentru că această problemă a apărut de mai multe ori și um, au existat mai multe inadvertențe, mai multe neregularități și nu s-a rezolvat problema și am văzut că și domnul Hatzimakakis a arătat că este nevoie de îmbunătățiri semnificative. Deci, problema care se pune necesită e faptul că trebuie să acordăm acestei chestiuni o mai mare atenție. Am mers în Grecia și am constatat că acolo Curtea de Conturi a intervenit numai într-o anumită măsură. Și am spus acest lucru, deoarece statul elen nu a asigurat finanțare Curții de Conturi din Grecia și firește că ar fi o idee bună ca uh, să intervină în această chestiune Curtea de Conturi Europeană, astfel încât alocarea fondurilor să nu mai depindă de stat. Cred că ar fi o problemă foarte delicată. Sunteți dispus să faceți acest lucru? Sunteți gata? Este o observație foarte importantă cea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Curtea de Conturi atât uh, în baza noilor prevederi din tratat, conform căreia Comisia este în continuare unica răspundere pentru executarea bugetară, însă chiar și așa, în cooperare cu statele membre, și lucrul acesta este prevăzut clar în tratat, spuneam deci că statele membre trebuie să-și asume o mai mare răspundere în ceea ce privește uh, asumarea responsabilității și în același timp li se cere, conform tratatului, să își coordoneze sistemele interne astfel încât uh, statele membre, practic, trebuie să-și facă o curățenie în propria ogradă. Firește că toată lumea e de acord uh, în principiu cu așa ceva, însă cred că și Curtea de Conturi analizează deja o serie de modalități pentru a avea mai bună cooperare cu Curtea de Conturi sau cu Curțile de Conturi din diferitele state membre. Cunosc pe deplin uh, complexitatea acestei probleme pentru că de multe ori există modalități diferite de la stat membru la stat membru și înțeleg că există un program comun cu anumite țări la nivel de curte de conturi și cred că acest lucru ne va permite să găsim o soluție pentru a avansa, însă este de asemenea foarte important și mi se pare până la urmă de neconceput că în situația în care se află bugetul Uniunii Europene, e de neconceput ca un stat membru să-și lipsească practic curtea de conturi de uh, resursele necesare, conform sistemului din Malta, Curtea de Conturi are un temei legal foarte solid și își hotărăște singură bugetul, își hotărăște propriile resurse, firește că există o anumită legătură, însă, în orice caz, dacă cei de la Curtea de Conturi consideră că au nevoie de resurse pentru a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile constituționale, atunci, cu siguranță, le pot obține conform legii, în temeiul legii prin care s-a înființat Curtea de Conturi. Și cred că asta trebuie să facem, trebuie să încercăm să identificăm un jargon comun, să avem standarde comune, astfel încât diferitele curți de conturi a căror independență să fie recunoscută de Curtea de Conturi, pentru că e vorba de un fel de Curte Supremă, să spunem, o altă instituție pe care trebuie să o respectăm și trebuie să respectăm statutul de independență și autonomie a curților de, de conturi de la nivel național. În orice caz, în uh, asigurarea astfel de respect reciproc, chiar așa cred că și Curtea de Conturi trebuie să sprijine acest dialog prin, prin uh, comisiile de contact, prin uh, intermediul curții de conturi la nivel național, pentru că există întâlniri frecvente. Știu chiar că deja există anumite rezultate în urma acestor comitete, acestor uh, ofițeri de legătură care există. Acesta este direcția către care trebuie să ne întrebăm, astfel încât să se transforme în realitate ceea ce prevederi, sunt prevederile tratatului. Pentru că Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru o bună gestionare a fondurilor europene și cred din acest motiv că o asumare comună a răspunderii va eficientiza activitatea Curții de Conturi și, în acest caz, raportul Curții de Conturi prin care se verifică veridicitatea sistemelor naționale și fiabilitatea sistemelor naționale, devine astfel posibil, spuneam, ca această curte de conturi să înlesnească Parlamentul European și, în mod deosebit, Comisiei dumneavoastră intervenția, astfel încât să vă puteți îndeplini funcția și să uh, obligați Comisia Consiliului și statele membre să-și asume răspunderea. Mulțumim, domnule Galea, pentru participarea la audiere și acum îl invităm pe candidatul desemnat de autoritățile poloneze, domnul Bronislav Kubik.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 Buonasera al signor Kubik. Bună seara, domnule Kubik. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a vă face prezentarea. Mr. President. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere și o mare onoare pentru mine să vin la Parlamentul European. E prima dată când vin aici și vreau să profit de ocazie să mă prezint și să spun câteva cuvinte de exper experiența mea de până acum și de asemenea despre așteptările mele și speranțele mele în ceea ce privește uh, viitoarele mele îndatoriri în calitate de membru al Curții de Conturi. Vreau să vorbesc mai întâi despre cariera mea. Vreau să subliniez că toată viața mea profesională a fost uh, legată de finanțe și de audit și de gestionarea administrației. Ca auditor intern și contabil șef, am fost responsabil de auditul intern și de asemenea de finanțele uh, societății miniere, exploatației miniere. Apoi am fost uh, responsabil de trezorerie la Katowice, am fost inspector șef de audit intern și, de asemenea, am fost și responsabil de auditarea impozitelor. Ca inspector șef de audit intern am avut uh, răspunderi foarte mari și, de asemenea, m-am ocupat de coordonarea și ameliorarea auditului intern în întregul sector al finanțelor publice din Polonia. În calitate de consilier al um, instituției supreme de audit, am fost responsabil de calitatea documentelor pregătite de către personalul instituției supreme de audit. Și de asemenea, în postul meu actual sunt responsabil de finanțe pentru că sunt responsabil de certificări și de cheltuielile uh, de cheltuieli în fața Comisiei Europene și sunt și responsabil de Departamentul de Finanțe și de Departamentul Juridic. Sunt responsabil de cooperarea cu instituțiile de audit și de asemenea cu, ministrul de, cu Ministerul de Finanțe. Doamnelor și domnilor, sper că prin experiența mea să uh, aduc o contribuție valoroasă la activitatea curții de conturi. Și de asemenea sper să și câștig experiențe noi și să fac față noilor provocări. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Sunt gata să vă răspund la întrebări într-un mod clar și concis. Mulțumesc. Onorevole Ayala. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Kubik, la comisia noastră. Ca să fiu sinceră, m-am uitat la CV-ul dumneavoastră și nu am niciun comentariu. Până acum, vorbitoarea se întrerupe. Domnul, deci, reiau, domnule președinte, mulțumesc, domnule Cubic, bun venit la comisie. Profilul dumneavoastră profesional ne arată că v-ați născut în domeniul fiscal și în domeniul controlului financiar. În calitate de ministru de um, subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, aveți responsabilități legate de auditarea unor subiecte foarte importante pentru Comisia noastră și anume cofinanțarea de către statele membre și de către regiuni a fondurilor comunitare. Mai mult, ați jucat un rol important în regionalizarea țării dumneavoastră această regionalizare seamănă puțin cu, situația, cu cea din Spania, cu situația noastră. Și deci iată ce vreau să vă întreb. Ce soluție aveți în vedere pentru problema următoare? Atunci când se spune că ministrii de finanțe și ministrii economiei semnează recunoașterea cheltuielilor naționale în cadrul cofinanțării. Ce soluție aveți în vedere pentru ca statele acestea, care sunt federale, de exemplu, cum este și Germania, sau aproape federale, cum este Spania și Marea Britanie, pentru că ați vorbit despre acest lucru de mai multe ori și mi se pare un lucru foarte curajos pentru că acest subiect se află abia la început. Deci, cum spuneam, v-ați referit de la nivelul acceptabil de risc și v-aș ruga să intrați în detalii pentru că Curtea de Conturi lucrează la acest subiect și este un aspect foarte interesant. În toate răspunsurile dumneavoastră am constatat multă complexitate, ceea ce mă sperie puțin, pentru că aveți un profil profesional foarte specializat în domeniul fiscal, în TVA și așa mai departe. Deci, statele membre și noi cerem o simplificare pentru ca controlele să fie mai simple. Puteți să vă referiți la acest subiect, vă rog? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiem Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vreau să răspund mai întâi la prima întrebare. În Polonia am găsit o soluție pentru regionalizarea țării și vreau să spun câteva cuvinte despre aceasta. În Polonia avem niște programe operaționale împărțite în două grupe. În primul rând, programe naționale, și putem spune că situația este centralizată și, în al doilea rând, avem alte programe regionalizate. În cadrul noii perspective, o întreagă serie de uh, mijloace a fost acordată regiunilor care gestionează aceste fonduri și pun uh, în aplicare toate proiectele regionale. Eu cred că acesta este răspunsul meu la o situație în care trebuie să se uh, dea sfaturi referitoare la regionalizare și la centralizare. În Polonia această soluție a funcționat bine. Primii pași au fost făcuți în cadrul vechii perspective, iar acum, pe baza acestor experiențe, am creat 16 programe regionale în uh, noile perspective și pe lângă acestea și un program cadru care vizează stabilirea unei coeziuni cât mai mari a ă, Poloniei de Est, care este regiunea cea mai puțin dezvoltată din Polonia. Acest program conține cinci regiuni, cinci voivodate, ceea ce arată că este posibil să se găsească o soluție la nivel organizațional care să genereze o coeziune, o coeziune între centralizare și regionalizare. Cu o rezervă trebuie să existe o singură persoană care să coordoneze aceste acțiuni. La noi, în Polonia, această persoană este uh, ministrul dezvoltării regionale. Și în ciuda acestei uh, centralizări și regionalizări, avem o mare coeziune. Apoi, în legătură cu nivelul de risc, este un subiect foarte important pentru că este legat strâns de sistemul de gestiune internă, care ar putea să ne permită să ne îndeplinim obiectivele. Într-un singur cuvânt, pot să vă spun că trebuie să căutăm un mai bun echilibru în acest domeniu și să găsim calea de mijloc între costurile de control și efectele acestui control, efectele scontate. Ținând cont în tot acest timp de nivelul de risc acceptabil pe care suntem gata să îl întreprindem. Dacă putem să acceptăm doar un nivel de risc foarte scăzut, se poate întâmpla ca costul controlului să fie mai mare decât efectele acestui control. Există un document care a fost prezentat recent de Comisia Europeană în acest sens și care este acum discutat la Curtea de Conturi. Am uh, studiat în uh, amănunt acest document și am constatat că atunci când se vorbește de nivelul de risc acceptabil, aici se vorbește pe de o parte de costurile controlului și pe de altă parte de potențialele efecte sau efectele scontate ale acestui control. Și cea de-a treia întrebare, simplificarea. Obiectivul de simplificare maximă a tuturor programelor finanțate de la bugetul Uniunii Europene este comun tuturor politicilor. Cred că această simplificare uh, este o bază absolută pentru a diminua rata de eroare. Toate analizele arată foarte clar că cu cât sistemul este mai complicat, deci cu cât e mai complicată politica, cu atât este mai mare nivelul de risc intern. Și deci cu atât cresc costurile programului costuri care ar putea să uh, aducă acest nivel de risc la un nivel acceptabil. Aș putea să vorbesc mult timp despre acest subiect, doamnelor și domnilor, dar cred că deocamdată e suficient. Vă mulțumesc. Gracias, señor presidente. Si querría Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să vă pun o întrebare în legătură cu primul răspuns pe care l-ați dat. Și anume, dacă ați fi de acord cu certificarea națională a programelor național-regionale și programul pentru Polonia de Est la care v-ați referit, ați lucrat ca auditor și aș vrea să știu dacă veți continua să fiți auditor sau dacă veți renunța la acest post odată ce veți intra la Curtea de Conturi. La pytanie pierwsze. Tak. Răspund la prima întrebare. Da. Personal uh, mă ocup de certificarea tuturor cheltuielilor pentru Comisia Europeană, atât pentru programele naționale despre care am vorbit adineauri, cât și pentru programele regionale. Există o structură specifică propusă pentru regiuni și anume, în fiecare regiune există o agenție sau o filială a autorității de certificare și aceasta este cea care se ocupă de certificarea independentă a tuturor cheltuielilor în cadrul programelor regionale. Dar chiar dacă există aceste filiale, eu sunt responsabil pentru verificarea tuturor documentelor prezentate de aceste filiale și deci eu sunt cel care semnez certificarea până la urmă. În ceea ce privește a doua întrebare, sunt și auditor intern și auditor extern dar nu lucrez, nu mai lucrez în domeniul auditului extern și nu mă mai ocup nici de uh, certificarea CIA și nici în viitor nu o voi face, deci nu cred că va apărea niciun uh, conflict de interese. Doamna Macovei. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnule Cubic, pentru că ați venit la această întâlnire a comisia noastră. Dumneavoastră, acum uh, vă... Uh, acum, în Ministerul pentru Dezvoltare Regională, um, vă ocupați de modul în care sunt folosite fondurile europene. Um, ce sisteme de luptă împotriva fraudelor uh, ați creat și ați aplicat, dacă ne puteți da uh, exemple și dacă acestea sunt relevante pentru viitoarea dumneavoastră sarcină la Curtea de Conduri. Pe de altă parte, statele membre sunt încurajate să-și facă curățenie în propria ogradă. Ce ați face dumneavoastră dacă vă confruntați cu o curte de conturi dintr-un stat membru care nu dorește să facă acest lucru. Pytanie pierwsze. Otóż w... La prima întrebare. Răspunsul meu este următorul. În cadrul procedurilor noastre interne, în uh, legătură cu instituția care face acest control, avem proceduri eh, foarte precise. Dacă există o bănuială sau s-a identificat deja un caz de fraudă, de neîncălcarea obligațiilor sau de irregularități, trebuie să informăm eh, organele competente. Deci este un sistem care funcționează în Polonia Avem, deci, un sistem prin care informăm în legătură cu fraudele în modul următor. Organismul de certificare trebuie, deci este obligat să, trans, să transmită informațiile, dacă au astfel de bănuială, la instituțiile care se ocupă de audit, de control financiar. Și acestea, e vorba de organe independente, în cadrul altui minister, și anume Ministerului de Finanțe, și deci aceste organe de audit trebuie să um, alcătuiască dosarul cu toate documentele relevante și să transmită unui birou uh, care este echivalentul Olafului uh, acest dosar. Acest organ de audit are o persoană trimise din partea guvernului care se ocupă de irregularități uh, în uh, repartizarea fondurilor europene. Această persoană trebuie să strângă toate informațiile, să le analizeze și să le transfere acestui birou echivalent al Olafului. Pentru a răspunde la a doua întrebare a dumneavoastră, un lucru esențial este colaborarea între Curtea de Conturi și organele de control de la nivel național, deci organismele supreme de control. din diferitele state membre. De ce este această cooperare atât de importantă? Pentru că, în primul rând, tratatul prevede această cooperare și um, pr- practica în care obținem, începem să avem din ce în ce mai multă experiență, deci um, această experiență se îmbunătățește și cred că această cooperare nu poate decât să fie din ce în ce mai bună ați evocat o problemă și anume independența organelor naționale de control. Cred că cea mai bună soluție ar fi să se continue ceea ce s-a inițiat deja pentru o bună cooperare între Parlamentul European cu parlamentele naționale, pentru ca parlamentele naționale să poată să convingă organismele parlamentare care se ocupă de control bugetar și pentru ca acestea să propună includerea în uh, domeniile de control ale organelor uh, centrale naționale de control și controlarea modului în care sunt cheltuite fondurile europene. În Polonia se elaborează un plan de control financiar de audit și cerem, întrebăm Parlamentul polonez dacă are propuneri în legătură cu aceste domenii cu risc ridicat care trebuie, ar trebui incluse în uh, controlul, uh, auditul de la nivel central. Deci, în Polonia se fac astfel de controle și în colaborare cu Curtea de Conturi pe baza unor programe comune sau facem pur și simplu um, controle comune și cred că este o modalitate bună de rezolvare a acestor dificultăți. Fără a uita, bineînțeles, principiul de independență a tuturor uh, instituțiilor uh, implicate. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Cubic, pentru explicațiile dumneavoastră. Aș dori să știu ce părere aveți în legătură cu termenele uh, pentru procedura de descărcare bugetară. În ultimii 20 de ani, eh, toate procesele de audit eh, s-au scurtat pentru a exista o mai bună coordonare cu eh, accelerarea proceselor și noi la Parlamentul European ne vom revizui regulamentul financiar și deci vom discuta din nou despre termene. Astăzi, pentru un an N, primim uh, situația conturilor în luna iulie N plus 1, Curtea de Conturi ne transmite avizul în septembrie-octombrie N plus 1 și noi avem șase luni pentru a iudia pe comisar și pentru a ajunge la compromisuri politice și deci ne dăm uh, descărcarea în aprilie în anul N plus 2. Credeți că este posibil să scurtăm termenele cu un, sau calendarul cu un trimestru? având în vedere că aveți experiență de auditor la organe private, dar și în trezorerii publice, credeți că am putea obține conturile la, uh, la sfârșitul primului trimestru în plus 1 și raportul curții de conturi la sfârșitul celui de-al doilea trimestru în plus 2 pentru ca mm, să ne putem face analiza politică uh, încă în anul N, până la sfârșitul anului N plus 1 pentru a încheia descărcarea până la sfârșitul anului N plus 1? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie dotyczy... Domnule președinte, domnilor și domnilor, Vă referiți la un lucru foarte important, pentru că timpul uh, este măsurat, timpul nostru al tuturor este măsurat. Uneori e, uh, e greu să accelerăm anumite proceduri, mai ales uh, dacă ne-am obișnuit cu anumite termene de-a lungul ani de zile, dar nu pot acum să mă pronunț în legătură cu acest subiect. Vin pentru prima dată în fața Parlamentului European și nu pot acum să emit un aviz în legătură cu termenele necesare pentru um, ca o instituție atât de complicată și de um, importantă cum este Comisia Europeană să-și primească descărcarea bugetară, având în vedere activitățile sale foarte complexe și de aceea aș spune următorul lucru. Trebuie să studiem diferitele aspecte ale acestei probleme, să ne punem întrebările pertinente, să ne gândim dacă termenele actuale sunt chiar necesare, pentru că, bineînțeles, nu dorim ca accelerarea procedurilor să însemne uh, sau să ducă la un control de mai puțin bună calitate, mai ales că procedura de descărcare bugetară este poate cea mai importantă în care este implicat Parlamentul European. Dar sunt de acord cu astfel de analiză aprofundată ar fi foarte utilă și știu de altfel că se fac astfel de analize deja la Curtea de Conturi și cu siguranță rezultatele acestei analize vor fi prezentate nu pot să anticip dacă concluziile acestei analize vor duce la menținerea status quo-ului sau la accelerarea termenelor. Nu știm acum acest lucru. Răspunsul uh, va fi dat în viitor și împreună trebuie să găsim uh, aceste răspunsuri. În încheiere aș vrea să mai adaug un lucru, pentru că nu pot să vă dau un răspuns direct. Procedura de descărcare este foarte complicată, foarte complexă. Se prezintă rapoarte pentru a emite un aviz în legătură cu executarea bugetului, mai ales uh, Uh, dasul, dar și uh, auditul uh, performanțelor, o procedură foarte complexă și trebuie să se păstreze și principiul procedurii contradictorii. Deci e vorba de procese foarte complexe și cred că după procesul de peer review Uh, la Curtea de Conturi și analiza acesteia vom putea ajunge la un răspuns mai concret la această întrebare. Vă mulțumesc, domnule Cubic, și acum invit candidatul numit de uh, autoritățile din Slovacia, domnul Ladislav Balco. Salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua... Bună seara, domnule Balco. Aveți uh, cuvântul pentru a vă prezenta din 5 minute. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr. President, Madam Rapporteur... Dragă domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari, domnilor și domnilor, este o mare onoare pentru mine și o mare ocazie să mă pot prezenta astăzi aici în calitate de candidat uh, ca membru în Curtea de Conturi pentru a reduce la minim, să spunem, lipsa de informații care, pe care deja le-ați primit uh, în baza CV-ului meu. Dați-mi voie să nu repet ce am mai spus deja și să mă prezint și să vă prezint unele dintre ideile mele. Am venit la această audiere uh, oarecum smerit, deoarece am în fața mea o serie de europarlamentari cu state vechi, precum și uh, oameni care au slujit în parlamentele naționale, în adunările municipale, foști miniștri, reprezentanți prevenite diferitor partide politice, precum și specialiști în drept, economie, contabilitate și altele. Cu alte cuvinte, cei care, în baza propriei experiențe, au uh, cunoștințe aprofundate în legătură cu funcționarea autorităților publice la nivel transnațional, național, regional și local. Sunt, uh, deci, cei care cunosc uh, foarte bine funcționarea unei autorități publice astfel încât aceste uh, puteri trebuie să fie însoțite și de resursele financiare corespunzătoare. În calitate de membre ai Comisiei de Control Bugetar, dumneavoastră sunteți atenți la modul în care se folosesc banii publice ai Uniunii Europene. În calitate de potențial membru al Curții de Conduri, aș uh, fi uh, încântat să pot să vă dau mână de ajutor în această sarcină de importantă. Firește că orice candidat care participă la această audiere în fața comisiei trebuie să vă convingă prin intervenția sa că este capabil să sporească puterea de uh, control ale Parlamentului în legătură cu executarea bugetului uh, comunitar. Sper că actuala audiere și schimbul de opinii în care vom, uh, la care vom participa în următoarele minute va marca începutul unei bune relații de cooperare între noi vă ofer, vă pun la dispoziție experiența pe care le-am, competențele pe care le-am dobândit în uh, mai multe de două decenii de experiență în acest domeniu. În primul rând am uh, ocupat posturi manageriale în uh, sectorul bancar, în al doilea rând am experiență managerială în administrația publică, în al treilea rând consider că este un atu faptul că am activități academice fiind conferențiar de drept la universitate și să știți că astfel am reușit să am uh, o bază teoretică în materie de finanțe publice. Deși sunt jurist în domeniul financiar, în calitate de membru al curții, aș dori foarte tare să particip la formularea vizelor în legătură cu proiectele de legislație comunitară în domeniul legislativ și în ceea ce privește elaborarea de măsuri în domeniul combaterii fraudei. De asemenea, sunt conștient că bugetul și finanțele publice nu se referă strict la cheltuieli și venituri exprimate în cifre, pur și simplu vorba și de valori și obiective politice pe care încercăm să le atingem în calitate de reprezentanți a diferitelor grupuri politice și ceea ce este cel mai important, în calitate de reprezentanți aleși în mod direct de cetățenii Uniunii Europene și salut astfel faptul că puterile Parlamentului au crescut în mod semnificativ odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, inclusiv în ceea ce privește procesul bugetar. Stabilirea cheltuielilor conform bugetului Uniunii Europene reprezintă o ocazie de orientare a investițiilor către acele zone care sunt prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Și în acest context uh, consider un mare câștig uh, aceste operațiuni de auditare efectuate de curte și sper să pot participa în mod activ. Dacă ne gândim la criza economică și financiară recentă, trebuie să ne asigurăm mai mult ca niciodată că orice euro este cheltuite în mod corect. Ca membru al curții, aș dori foarte mult să dau mână de ajutor Parlamentului să asigure o utilizare corectă a banilor a, a jumătate de miliarde europeni. Domnul președinte, doamnă raportor distinși, europarlamentar, doamnelor și domnilor, în aceste remarci introductive am scos în evidență, am încercat să scot în evidență câteva dintre ideile mele în legătură cu activitățile pe care doresc să derulez în calitate de viitor membru al Curții de Conturi. Mai sunt și multe alte idei, unele dintre care au fost deja exprimate în răspunsurile pe care le-am dat în scris chestionarului dumneavoastră. În următoarea discuție voi face eforturi pentru a vă răspunde întrebărilor și ehm, cu voia dumneavoastră voi continua în limba maternă, dat fiind că țara mea nu are reprezentant în această comisie, s-ar putea să se audă uh, pentru prima oară aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru atenție și acum sunt gata să vă răspund la întrebările noastre foarte interesante. Grazie. Onorevole Ayala. Doamna Ayala, mulțumim foarte mult. Gracias, señor Palco bienvenida a esta comisión. Sí, menos mal que ha dicho usted por lo menos gracias en eslovaco, porque la, en la... Ah, mulțumesc! Ce bine că ați spus mulțumesc în slovacă, pentru că în scrisoarea pe care ne-ați trimis-o, și în răspunsul pe care l-ați dat la chestionare eram un pic îngrijorată pentru că spuneați acolo că uh, o să răspundeți în engleză, însă de bine de rău noi încercăm să nu vă cruțăm legătură cu multilingvismul, vrem uh, pur și simplu să garantăm aici o diversitate lingvistică pentru toți uh, membrii, pentru toți participanții. E bine că există și limba dumneavoastră. Ați avut, spuneați, o serie de experiențe. Sunteți un fel de domnul Euro în Slovacia, aveți experiențe în domeniul bancar. Felicitări, domnule profesor! și înțeleg că sunteți și consilier al primului ministru din Slovacia și uh, spuneți că vă întâlniți cu forții noastre studenți, cei care lucrează acum în bănci, în administrația publică sau în autoritățile de control. Aș dori să vă întreb în mod deosebit ce aveți de gând să faceți în momentul în care va trebui să um, știu eu, să, în baza funcției pe care o veți avea, să spune că veți fi confirmat în calitate de membru al Curții de Conturi European, deci ce o să faceți dacă va trebui să contraziceți, știu eu, unii dintre foști sau chiar pe primul ministru. E mai greu să le spui acestor persoane că ceva n-au făcut bine. Dumneavoastră ați fost destul de ambigu în răspunsurile pe care le-ați dat la întrebări. Ce ați face dacă acest parlament ar hotărâ că dumneavoastră nu sunteți potrivit pentru această funcție? din răspunsurile pe care le-ați dat, uh, mi s-a părut că dumneavoastră sunt cele mai ambigue, de aceea vă întreb frontal acest lucru. Și mai este un lucru care mă îngrijorează. În ceea ce privește relația cu această comisie parlamentară, dumneavoastră spuneți că uh, veți delega un membru acestui uh, cabinet. Noi sperăm să veniți dumneavoastră în carne și oase aici și să vă asigurați chiar noastră de această comunicare pe care o dorim constantă cu membrii Curții de Conturi. Veľmi pekne vám eh, ďakujem. Skutočne ja som si zvolil eh, slovenčinu aj z toho dôvodu, že viem, že Európsky... Da, într-adevăr, am eh, optat să vorbesc în limba slovacă, pentru că știu că Parlamentul European sprijină diversitatea lingvistică și aș dori să vorbesc limba slovacă și pentru că, din câte se pare, în această comisie parlamentară nu există deputați slovaci, așa încât uh, e foarte bine ca măcar unii dintre dumneavoastră să audă pentru prima oară cum, se au, cum sună limba slovacă cu această ocazie. Dumneavoastră m-ați întrebat ce aș face dacă nu o să obțin sprijinul dumneavoastră. Însă procedura prevede ca guvernul național să fie de acord, deci aș respecta procedura și aș avea o coordonare cu guvernul slovac și cu uh, primul ministru din Slovacia și, și cu mm, prim-ministrul adjunct, însă din considerente etice, firește că ar fi eh, de recomandabil să-mi retrag eventual candidatura, deoarece e foarte importantă colaborarea cu dumneavoastră. Aș eh, fi, să zicem, o prelungire a acestei eh, comisii noi avem o serie de colaboratori uh, așa încât e nevoie de o capacitate tehnică imensă pentru a putea gestiona un personal atât de uh, numeros. Mai este o întrebare pe care nu știu dacă am uh, înțeles eu foarte bine, pentru că deja mă gândeam la răspundere. Îmi puteți repeta ultima întrebare pe care mi-ați adresat-o? Da, ultima întrebare pentru care m am adresat era următoarea. În răspunsurile pe care le-ați dat dumneavoastră, spuneți că relația cu această comisie, Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European, va face obiectul competențelor unui uh, membru al cabinetului noastră, noi am dorit ca dumneavoastră în persoană să vă ocupați de razia cu această comisie. Însă nu mi-ați răspuns la întrebarea cu privire la independență în ceea ce privește situația în care a trebuit să contrageți un student sau pe primul ministru. Dacă si predstavujem tu spoluprácu. Ja uh, som myslel v tej Mulțumesc. Ultima întrebare este mai simplă. Cum anume uh, privesc această cooperare? M-am uh, gândit la un colaborator care să se ocupe zi de zi de uh, lucrările comisiei dumneavoastră și să mă informeze. Sigur că nu trebuie să ne mulțumim cu acest fel de contacte. Vor exista și contacte personale cu mine. Poate că voi fi chiar enervant pentru unii dintre dumneavoastră, pentru că am să viu foarte des aici cu idei și cu propuneri. În ceea ce privește imparțialitatea și independența, ă, și dacă voi avea un punct de vedere diferit de cel al ă, autorităților naționale, ă, Trebuie să vă spun că în cariera mea m-am ocupat foarte mult de finanțe publice și întotdeauna m-am străduit să acționez în interesul finanțelor publice. Împreună cu studenții mei, trebuie să spun că aș face la fel. Am văzut că sunteți uh, juristă. Trebuie să vă spun că dreptul financiar nu este prea atrăgător. În țara mea nu a fost niciodată un domeniu foarte atrăgător. Eu am încercat să explic studenților mei că juriștii în domeniul protecției finanțelor pot să facă o carieră foarte interesantă și foarte plină de succese. Sunt gata să uh, lucrez în acest fel Uh, și mai mulți miniștri și secretari de stat m-au întrebat chiar ce este Curtea de Conturi. Deci, activitatea Curții de Conturi nu este bine cunoscută, deși este una dintre cele cinci instituții cheie ale Uniunii Europene. Și... uh, obiectivul principal al acestei instituții este protecția intereselor financiare ale cetățenilor europeni. Vremurile se schimbă și uh, cetățenii trebuie să aibă informații suficiente la dispoziție ca să își poată schimba și opiniile. De aceea, în activitatea mea viitoare, mă voi dedica mai ales protecției intereselor financiare. Trebuie să ajungem la cel mai înalt nivel de protecție posibil și mă voi ocupa de asemenea de difuzarea de informații privind activitatea Curții de Conturi în țara mea. Și deci voi face cunoscută această instituție. Doamna Macovei. Thank you. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Balco. Am două întrebări în țara dumneavoastră v-ați implicat în măsurile privind introducerea euro în Slovacia. Și vreau să vă întreb cum anume evaluați metodologia de raportare a datelor macroeconomice către Comisie și alte instituții europene de către statele membre. Și mă refer la cazul uh, recent al Greciei legat de raportarea datelor. Cea de-a doua întrebare ați schimba evaluarea numărului de erori referitoare la fondurile europene? Și pun această întrebare pentru că media pentru cele 27 de state uh, din rapoarte nu mi se pare relevantă, pentru că există diferențe foarte mari între uh, cei din capul listei și cei de la sfârșit. Deci vreau să știu opinia dumneavoastră și să știu dacă nu credeți că ar trebui să tratăm separat cifrele din fiecare stat membru. Mulțumesc. Tak, istie, zaczniem znowu od tej czerstvejszej otázky, od tej... Mulțumesc. Am să încep cu a doua întrebare. Cifrele pot să inducă în eroare. Înțeleg personal că cifrele medii sunt date de obicei. Dar aceste cifre trebuie să fie legate și de state specifice, Germania, Finlanda, Austria au anumite politici economice și au o rată de eroare de sub 1%, pe când în Bulgaria sau România rata de eroare este de peste 13% și media se află undeva între cele două. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra dezvoltării economice, asupra PIB-ului pe cap de locuitor. Ar putea să fie un criteriu mai adecvat. În ceea ce privește introducerea euro, Foarte adesea s-a spus, când a intrat Slovacia în zona euro, că statele care au creștere economică mai mică ar trebui să uh, beneficieze de criterii mai indulgente decât statele care s-au dezvoltat mai rapid. Eu cred că criteriile existente, mai ales cele cinci criterii de convergență, patru sau cinci criterii de convergență, sunt adecvate și realiste. Sunt convins că cifrele au fost uh, selecționate corect de către autorități. De exemplu, de un deficit al PIB-ului de 3% nu este un criteriu fatal pentru niciun stat. Însă o îndatorare de 16%, uneori există o rată de îndatorare de 80 sau 100% chiar. Există așa ceva, însă acest lucru nu va continua la nesfârșit. Eu personal nu aș schimba criteriile. depinde de punerea în aplicare a acestora. Poate că cu timpul nu va trebui să ne mai temem de inflație. Sunt convins că criteriile sunt corecte. Câteva cuvinte, dacă permiteți. Uh, Metodologia de raportare a datelor. Vă spuneți-mi dacă ați schimbat ceva în acest sens. Uh, neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnotenie, či ide o referenčný... Nu știu despre ce metodologie vorbiți. Vă referiți la anul de referință? adică se ia un an de referință atunci când un stat dorește să adere la euro, pe baza experienței mele, pot să vă spun că metodologia, în cazul Slovaciei, nu a pus probleme. Eu mă bazez pe experiența noastră și metodologia a fost bine aplicată în cazul Slovaciei. Mulțumesc! Le ringrațiam, dacă, signor Balco. Dacă nu sunt alte întrebări, mulțumim domnului Balco și îl invităm pe candidatul uh, numit de autoritățile din Irlanda, domnul O'Shea. Allora, diamo la parola al signor Oshii. Are cuvântul domnul Oshii, vă rog. Mr. President. Domnule președinte, estimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, doamnelor și domnilor, sunt onorat să vin astăzi în fața dumneavoastră, acceptând desemnarea ca membru al Curții de Conturi. Sunt onorat să mă aflu aici, la această comisie, pentru că cred că fiecare membru al Curții de Conturi are nevoie de un mandat. Are nevoie de aprobarea membrilor direct aleși din Parlamentul European, care reprezintă direct interesele contribuabililor europeni. Dacă îmi veți uh, aproba desemnarea, voi uh, fi foarte bucuros să continu mandatul uh, fostei membre irlandeze a Curții de Conturi. Și dacă ea a făcut primii doi ani și jumătate de mandat și eu, cu voia dumneavoastră, voi continua pentru încă doi ani și jumătate. Doamnelor și domnilor, cred că v-am prezentat uh, calificările mele și v-am uh, trimis și răspunsurile la întrebările pe care mi le-ați adresat. Aș vrea să subliniez câteva lucruri care vă vor uh, fi utile în luarea deciziei sunt membru calificat al Institutului de Audit din Irlanda, Institutul Experților Contabili din Irlanda. Acest institut are un consiliu director și am lucrat ca expert contabil, sunt uh, consultant juridic calificat și avocat calificat avocat pledant calificat. Am uh, foarte mare experiență în uh, sectorul privat și cred că este foarte interesant să se țină cont de evoluția mea în ceea ce privește contabilitatea administrativă. Am fost uh, membru al Comisiei de Audit a Forțelor de Poliție din Irlanda un consilier, l-am consiliat pe șeful poliției cu privire la cheltuirea a 1,5 de miliarde de euro pe an. De asemenea, am fost desemnat pentru uh, desfășurarea de uh, revizuiri financiare pe care le aveți la punctul 2 din chestionar. În ceea ce privește colaborarea mea cu Cocobu, Cred că este necesară o interacțiune cât mai mare între Cocobu și Curtea de Conturi. Dacă voi fi numit, intenționez să mă întâlnesc oficial și neoficial cu membrii Cocobu. Nu știu ce domeniu de responsabilitate îmi va acorda președintele curții, însă, dacă este un domeniu care va interesa pe un, unii dintre dumneavoastră, uh, sunt dispus să vă răspund la telefoane și la mail-uri, chiar v-aș fi recunoscător dacă m-ați contacta. Uh, cred că este esențial să aveți adresa mea de e-mail și numărul meu de telefon ca să fim în contact dacă este necesar. Cred că trebuie să avem o relație foarte strânsă. Trebuie să fie o relație foarte strânsă între uh, persoanele direct alese uh, reprezentanții cetățenilor și uh, cei din partea mea, din partea curții, cei care verifică cheltuirea banilor. V-aș propune să participați activ la toate auditele la, în care voi fi implicat, vă voi propune să participați în misiunile de audit, în planificarea auditelor am uh, experiență în acest domeniu și cred că pot să aduc o uh, plus valoare importantă dacă voi fi implicat în planificarea, desfășurarea și finalizarea auditelor. Vreau să fiu uh, membru de plin și un membru de bază al Curții de Conturi. Principalul meu interes va fi pentru un domeniu care este foarte important pentru mine și anume uh, randamentul, obținerea de valoare pentru bani. Vreau să știu, pe mine mă interesează foarte mult dacă merită banii folosiți, dacă se obține valoare prin cheltuirea banilor. Și întotdeauna eu mă întreb când fac un audit dacă mi-aș fi cheltuit banii mei așa, dacă m-aș fi așteptat la mai multe și dacă aș face lucrurile altfel data viitoare. Cred că acest mod de a privi influențează direct uh, așteptările pe care le au cetățenii europei de la noi. Doamnelor și domnilor, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Aș dori să uh, mă refer la întrebarea 4, cea referitoare la descărcarea pentru funcțiile de conducere exercitate anterior. Am spus doamnei raportoare la Sender Uh, că am un set de scrisori, le-am și prezentat, referitoare la demisia mea din toate funcțiile pe care le-am desemnat, le-am deținut. Mai departe, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc. Onorevole Iar. Doamna Iara Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Oșie. Aș dori să vă mulțumesc pentru scrisorile trimise. Le voi transmise domnului de magistris pentru ca toți colegii să primească copii ale acestora. Ah, Canalul 2. Deci, repet, vă urez bun venit Uh, la întâlnirea cu comisia noastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru scrisorile trimise. veți, avi no, veți avea noi sarcini, uh, probabil suficiente pentru a vă ocupa mult și bine. Um Ați uh, avut uh, deja o carieră plină de succes. În răspunsurile dumneavoastră nu ați uh, vorbit despre grupul de la St. Andrews. E vorba de monitorizarea unor fonduri uh, acuzate de a ajunge în mâinile teroriștilor. Când uh, v-ați fost întrebat dacă veți publica declarația uh, de interese financiare, sunteți singurul candidat care a spus dacă toată lumea își publică această declarație o voi face și eu. Ceilalți sunt gata să o facă, vor, vor trimite președintelui uh, Curții de Conturi, dar Parlamentul a cerut întotdeauna o declarație de interese financiare și sincer, am fi dorit să acceptați publicarea uh, intereselor noastre financiare uh, mai de bună voie. În al doilea rând, tot în ceea ce privește sinceritatea, când ați fost întrebat uh, ce ați face dacă vă confruntați cu probleme de corupție din țara dumneavoastră de origine, ați spus foarte clar că veți cere, ați cere cur- președintelui Curții de Conturi raportul pe această temă ca raportul pe această temă să fie făcut de un alt membru al Curții de Conturi. Puteți să ne explicați de ce credeți că este necesar să cereți așa ceva? Mai am încă o întrebare. Când am citit ceea ce scria, ați scris uh, despre experiența dumneavoastră pentru prima dată găsesc un rezultat calificat în legătură cu folosul declarațiilor naționale. Uneori avem impresia că facem eforturi inutile pentru a obține declarațiile naționale și dumneavoastră ați spus că poate că nu sunt uh, prea utile. Puteți elaborați pe această temă? Ați vorbit și despre auditor și instituția auditată. Ați vorbit despre modul în care auditorul poate să învețe de la instituția, um, organismul auditat, că acesta nu trebuie să se considere în fața Inchiziției, ci în calitate de, parla, de partener care să participe la procesul de auditare. Cred că e foarte important acest lucru. Deci, e un lucru bun ca un candidat pentru Curtea de Conturi să spună acest lucru. Pe de altă parte, care credeți că ar trebui să fie acțiunile de follow-up în activitatea curții de conturi, la auditul la nivel înalt? În ce mod credeți că curtea um, de conturi poate să um, continue să monitorizeze ce se întâmplă după emiterea vizelor sale? Thank you, Mr. Mulțumesc, doamna Laia Sander, pentru întrebările dumneavoastră. Voi răspunde în ordinea în care le-ați spus. Mai întâi, în legătură cu procesul uh, de la St. Andrew, instituțiile europene au făcut mult bine Irlandei, în multe feluri. Unul dintre acestea este sprijinul financiar pentru uh, procesul de pace din Irlanda de Nord și Uh, s-a cerut uh, revizuirea uh, statutului unor organisme create în urma acordului, unui acord de acum vreo 10 ani și organismul de la St. Andrew a fost creat în urma acestuia și ni s-a cerut să evaluăm anumite organisme create în domeniul turismului, sănătății și alte domenii. Am evaluat gestionarea acestor institute, am uh, și am întocmit un raport trimis uh, Consiliului Ministerial, Ministerial Nord-Sud, uh, deci un consiliu format din miniștri din Irlanda de Nord și restul Irlandei. V-am transmis o notă de la, de la mm, Ministerul Afacerilor Externe din Irlanda pentru a confirma că aceasta este activitatea pe care am avut-o în cadrul acestui organism. Pentru a răspunde la a doua întrebare a dumneavoastră în legătură cu publicarea declarației intereselor financiare, nu mă deranjează această publicare. Și, bineînțeles, pot să o transmit uh, oricărui membru al COCOBU sau să o public pe site-ul Curții de Conduri. Nicio problemă. și nu am uh, dorit uh, să mă distanțez de ceilalți candidați uh, în acest sens și deci pot să vă asigur că nu e nicio problemă. Pot să dau publicității declarației mele de interese financiare dacă dumneavoastră sau alt membru al COCOBU dorește să facă acest lucru. În legătură cu irregularitățile și frauda, în 2004 Um, s-au creat instrucțiuni în legătură cu cauzele de fraudă pe care le-aș respecta dacă există suspiciuni de uh, fraudă în țara mea, Irlanda sau în orice altă țară. În momentul de față ne aflăm uh, în uh, mijlocul unei crize economice și mulți cetățeni europeni se confruntă cu dificultăți și cred că ei trebuie să fie asigurați că oricine uh, se ocupă de finanțele Uniunii Europene um, va administra foarte bine și se va, va lua foarte în serios orice suspiciune de fraudă. Ceea ce am spus în legătură cu conflictele de interese se referă la situația în care ar apărea un astfel de conflict. Și dacă ar apărea un astfel de conflict, uh, nu aș putea, aș putea fi implicat în așa ceva. Uh, nu cred că ar pot să apară astfel de situații, dar oricum uh, am ținut să vă spun dacă ar exista, dacă ar apărea astfel de situație. În legătură cu declarațiile naționale, cred că ele sunt importante, sunt în favoarea lor și ele pot fi folosite în două moduri importante. Uh, pe de o parte, auditorul le poate folosi pentru a fi asigurat de sistemele de control existente și dacă el este asigurat de acestea, acest lucru înseamnă că e nevoie de mai puține teste pe teren și de aceea și astfel se pot economisi bani, auditul poate fi făcut mai repede și atenția auditorului se poate concentra pe alte domenii pentru a obține mai, rezultate mai bune. În al doilea rând, declarațiile naționale pot fi folosite ca formă de dovezi în audit, tot pentru a uh, reduce cantitatea de teste necesare și astfel pentru a face economii. Atât. Dar declarațiile uh, naționale uh, sunt uh, utile în ceea ce privește munca făcută înainte ca acestea să fie semnate, va fi nevoie de standarde, pentru că în țările diferite um, anii financiari uh, sunt măsurați diferit, uh, anumite instituții de audit uh, pot face audit pe lângă beneficiarii finali, alții nu. Unele institute de audit pot să auditeze și funcția de control intern și cea de audit extern. Deci există diferențe între cele 27 de state membre. Și rezultatele studiului pilot din momentul de față cred că vor fi foarte importante pentru a explica cum, nu dacă, ci cum vor fi folosite declarațiile naționale de Curtea de Conturi pe viitor. I, I take your point. Doamna Alea Sander, uh, ați spus că e important ca organismul auditat să aibă un rol de participant. Uh, până la urmă e vorba de, bon, de banii contribuabililor. Deci atât cei care cheltuie banii, cât și cei care controlează modul în care sunt ei uh, cheltuiți au responsabilitate. Trebuie să ne arătăm valoarea uh, adăugată a activității noastre de la un an la altul ceea ce privește modurile în care se poate prelungi activitatea de audit, trebuie să recunoaștem faptul că auditurile costă mult, sunt uh, necesare, dar pentru a reduce cheltuielile și pentru a spori valoarea auditului, după părerea mea, nu este suficient să se transmită recomandarea și gata. Și ca în anul următor să nu se pună întrebarea dacă s-a folosit această recomandare și în toate auditele în care voi fi implicat, în orice stadiu al acestora, voi încerca să înțeleg dacă lecțiile au fost uh, învățate în trecut și cum sunt ele folosite cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră, dar dacă aveți întrebări suplimentare, voi răspunde și la acestea. Da. Doamna Ayala Sander, Nu. Doamna Macovei. Thank you. Uh, I have three questions. Am trei întrebări, cât se poate de pe scurt. Prima. Ce părere aveți despre sistemul de uh, declarații de asigurare? Credeți că sistemul trebuie schimbat pentru ca instrumentul să fie mai util sau credeți că este suficient de bun așa? În, al doilea, în a doua întrebare, v-ați uh, referit uh, la eficientizarea costurilor uh, și evaluarea uh, cheltuielii banilor, vorbiți des, ați vorbit și despre lupta împotriva corupției, mai ales în uh, administrarea fondurilor europene. Aveți experiență în acest domeniu și cum veți lupta împotriva corupției în achizițiile publice, împotriva corupției și fraudei? A treia întrebare. Curtea de conturi trebuie să colaboreze cu organismele competente în domeniul auditului din statele membre. Veți vedea că anumite organisme din anumite state membre nu sunt foarte disponibile să coopereze sau să se achite de obligațiile lor în mod, în mod uh, profesionist, din diferite motive. Uh, sunteți pregătit pentru această situație? Ce veți face și care este strategia dumneavoastră? I, I would actually be in favor. Sunt în favoarea procedurii actuale în legătură cu declarațiile de asigurare. Se, uh, acestea se concentrează în primul rând pe controle. Și Uh, este un proverb care spune dacă dai un pește unui om, are de mâncat o zi, dar dacă îl înveți să pescuiască, e rezolvat problema pe toată viața. Și deci eu cred că trebuie să încurajăm organizațiile să facă controle tot timpul. Astfel, uh, nu acționăm doar ca auditori pentru a vedea la spartul târgului ce s-a făcut, ci uh, îi asigurăm asigurăm o cultură a respectării regulilor și a controalelor. Evaluarea mediului de control este un uh, prim pas important pentru că astfel se determină ce trebuie făcut pentru a ajunge la acest nivel de încredere de 95%, cum se spune, de care este nevoie. Astfel, cred că se maximizează, se maximizează valoarea adăugată a auditului, dar se minimizează și costurile obținerii acestei decizii. Deci, în orice procese de audit, mă voi asigura că evaluarea mediului de control va fi făcută cu atenție și că s-au făcut suficiente teste și că eșantioanele alese pentru a face această testare au fost alese dintr-o populație omogenă printr-o metodă de eșantionare corectă. Procedura legată de DAS este mult mai plictisitoare decât uh, citirea raportului în sine și cred că obiectivul raportului DAS este acela de a oferi uh, contribuabililor și uh, Comisiei COCOBU uh, un raport ușor de exploatat în legătură cu uh, cheltuirea eficientă a banilor. Achizițiile publice sunt importante eh, din mai multe motive. Bugetul Uniunii Europene este de peste 120 de miliarde, 80% cheltuite în statele membre, 50% în agricultură, o treime pentru coeziune și um, un anumit procent pentru funcționarea instituțiilor europene. În domeniul achizițiilor publice, controlele sunt absolut necesare. Aceste controle trebuie să fie transparente și să fie auditate. Trebuie să existe dovezi care să arată dacă lucrurile sunt făcute conform regulilor. Este un eșec pentru oricine gestionează fonduri publice dacă face lucrurile în mod incorrect, pentru că astfel deza se, dezamăjesc, se dezamăjește încrederea cetățenilor în aceste persoane. Deci, toți cei care cheltuiesc banii publici au o responsabilitate personală și fiecare membru al Curții de Conturi are o responsabilitate personală pentru că aceștia au obligație de a spune adevărul. Trebuie să scrie rapoarte, să reveleze situații și cred că achizițiile publice sunt un domeniu foarte important pentru că oamenii uh, își dau uh, banii câștigați cu sudoarea frunții Uniunii Europene și ei trebuie să fie cheltuiți uh, eficient. Și Curtea de Conturi și Comisia de Control Bugetar dă, acordă importanță banilor contribuabililor. Curtea de conturi și organismele naționale de audit practic fac același, facem același lucru. Audităm. Suntem auditori externi. Și dacă organismele naționale de auditare nu doresc cu noi, putem să facem anumite lucruri. În primul rând, aș aborda direct persoana care nu dorește să coopereze cu mine pentru a afla de ce și cred că sunt o persoană rezonabilă și cred că aș putea să conving aceste persoane că nu trebuie să se teamă de mine. Pentru că sunt lucruri care trebuie făcute și care pot oferi valoare adăugată. Trebuie să spun că acum câțiva ani aș fi crezut că relația dintre Curtea de Conduri și Comisie va fi mai, era mult mai dificilă pentru că DAS-ul era negativ. În ultimii ani DAS-ul este pozitiv pentru agricultură. Și uh, am urmărit audierea domnului Semeta la Cocobu și domnul comisar a spus că obținerea unei DAS pozitive este o prioritate pentru dânsul și în uh, control, faptul că și cred că uh, trebuie să, ar trebui să fie important pentru organismele naționale de auditare uh, să fie date din ce în ce mai rar ca um, exemplu negativ în raportul curții de conturi. Deci relația dintre organismele naționale și curtea de conturi po- poate avea rezultate pozitive și dacă aș întâlni împotriviri din partea organismelor naționale, aș dori să am uh, o atitudine pozitivă. Aveți întrebări suplimentare? Just a very short o mică observație și poate un sfat. În statele membre, în anumite state membre, vă vor confruntați cu organisme sau oameni care nu vor dori să coopereze. Deci, ele, aceste persoane își protejează propriul sistem, deci vor avea o atitudine în acest sens și trebuie să fiți pregătit pentru această atitudine. Vă mulțumesc pentru sfat, voi ține cont de el. Doresc să spun că regulamentul financiar este în curs de pregătire și dacă voi fi numit, voi căuta să aflu, de, um, să aflu exemple concrete a ceea ce spuneți pentru a ne aduce și noi contribuția la regulamentul financiar pentru a rezolva o parte dintre problemele la care vă referiți. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu calitatea controlului contabil în domeniul public. Care este calitatea auditului în domeniul public? Deoarece cetățenii și reprezentanții cetățenilor, adică noi, putem, după ce s-a întâmplat în Grecia, să ne punem semne de întrebare în legătură cu calitatea activității curții de conturi în diferite țări și calitatea auditului public și mai cred că dacă ne punem semne de întrebare în legătură cu activitatea Curții de Conturi și în alte state membre care au prezentat avize în legătură cu Grecia, ne dăm seama că s-au făcut tot felul de șmecherii contabile, inginerii contabile, astfel încât uh, să nu existe această uh, senzație. În ceea ce privește activitatea Curții de Conturi, pentru că dacă veți fi confirmate veți face exact acest lucru, veți controla această activitate, acceptați și dumneavoastră să fiți controlat atunci când are loc această peer review și ce părere aveți în legătură cu controlul asupra Curții de Conturi Europene în legătură cu misiunea respectivă? Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește calitatea auditului în sectorul public, dați-mi voie să fac o observație în mod deosebit. Nu se vorbește de acest principiu value for money în tratat. Totuși, Curtea de Conturi are în vedere această chestiune și are în vedere emiterea de rapoarte speciale. Una dintre chestiunile care țin de aceste rapoarte speciale pe care le-am observat eu este că e nevoie de 26 de luni pentru ca ideea prezentă în acel raport special să devină publică. Și cred că s-ar putea face mai repede acest lucru, pentru că în momentul în care iese un raport special, înseamnă că o fi un motiv pentru care a ieșit și nu cred că uh, se, se așteaptă contribuabilii europeni ca noi să mai stăm și mai mult timp înainte să le dăm un răspuns. Uh, un răspuns la acea întrebare ridicată de acel raport special. Deci, e importantă și viteza și de reacție în tot ce ține de sectorul public, care uh, este diferită de ceea ce se întâmplă în sectorul privat. E alt ritm. Și aș spune că sunt importante și calitatea, dar și viteza, pentru că există acest echilibru pe care trebuie să-l atingem între atinge, obținerea de informații și obținerea de informații integrale. Și uneori obținerea de informații în acest moment, adică uh, cât mai repede, ar fi abordarea corectă. Domnul eurodeputat s-a referit la un anumit stat membru. Eu unul nu fac parte din Curtea de Conturi în acest moment. Nu știu decât ceea ce citesc în ziare, însă s-a făcut o observație generală în legătură cu acea contabilitate, să spunem, ingenioasă. Și pot să vă spun uh, că în calitate de cetățean și de contabil de uh, meserie, sunt de părere că e nevoie de coerență, de constanță. Chestiunile trebuie să fie justificate la fel în toți anii, așa cum s-au justificat în toți anii și acum un an și peste doi ani, pentru că dacă nu, informațiile pe care le privim și uh, conturile pe care le analizăm nu mai au nicio semnificație. Deci constanța este extrem de importantă și dacă cineva modifică o politică contabilă, dacă trebuie să modi- atunci trebuie modificate cifrele și acele cifre trebuie să fie comparate cu cifrele noi care apar conform noi politici. Pentru a gestiona această problemă a inginerilor contabile, trebuie să fii un contabil priceput trebuie să știi, să vezi care sunt șmecheriile făcute și în același timp trebuie să denunți șmecheriile făcute de ceilalți. Dacă îți faci această reputație că ești priceput și denunți pe cei care fac șmecherii, oamenii nu încearcă să mai păcălească și a doua oară. Deci, uh, curtea de conturi are o reputație bună și această reputație trebuie să fie protejată sensul că nu trebuie să nu permite celorlalți să bage campul în nisip, să, va, să mă totul sub preș, modificând cifrele sau modificând, să spunem, modul în care sunt calculate acele cifre. Statisticile nu se pot cosmetiza numai și schimba doar pentru că ai schimbat pe cel care a calculat cifrele. În cazul în care va fi auditată chiar curtea de conturi, dacă sunt de acord cu această idee, firește că da, ni se face un audit de uh, o asociație de contabili independenți care fac un fel de analiză DAS uh, la nivelul curții de conturi. Cred că și noi trebuie să facem obiectul unei peer review, unei analize în mod constant. Știu că în ultimii doi ani s-a întâmplat acest lucru, dar firește că și noi trebuie să fim analizați, pentru că ar fi altfel foarte egoist din partea noastră a curții de conturi să insistăm noi să i luăm la rost pe toți ceilalți, fără ca noi să dăm socoteală altora. Deci, da, cred că acest lucru ține de deschidere și transparență într-o foarte mare măsură. Doamna Gresle. Mulțumesc. Dumneavoastră chiar dați așa o impresie foarte bună și mă bucur să vă ascult și sper că uh, acest lucru va fi semnul unei cooperări rodnice pe care o să avem cu dumneavoastră și o să vă cred pe cuvânt, aș vrea acest lucru. Pentru noi e o problemă esențială care ține de credibilitate și anume ca membrii curții de conturi să nu își protejeze țările din care vin și deci este o chestiune extrem de importantă Curtea de Conturi Europeană trebuie să fie independentă în fața acestor presiuni. Suntem pe deplin conștienți de acest lucru. Dumneavoastră sunteți unii dintre cei care spuneți că o să fiți prezent aici. E foarte greu pentru noi să înținem legătura cu Curtea aflată la Luxemburg și de aceea insist uh, să, se, să ne vedem la Bruxelles. Avem uh, contacte destul de sporadice cu Curtea de la Luxemburg, ceea ce reprezintă o problemă în calea cooperării și cred că putem uh, îmbunătăți acest lucru. Deci noi vă propunem până la urmă să reduceți termenele de realizare a rapoartelor speciale, care trebuie să fie mai clare în concluzia pe care le formulează, mai echilibrate și cred că ar fi un ajutor foarte important uh, și am spus asta și candidaților care, uh, care am discutat, că ne-am dorit mai mult sprijin din partea curții. De asemenea, avem nevoie de un plus de informații. De multe ori trebuie să ne gândim uh, la această problemă de la bun început. Chiar noi trebuie să ne gândim de asemenea la problema descentralizării, la care ar fi consecințele externalizării uh, pe care o facem de mai mult de 10 ani de zile. Până acum nu a existat niciun fel de document, nici cel mai mic raport special, în condiții în care așa ceva ar fi absolut esențial fie și pentru politica de acțiune externă, pentru reprezentanții speciali care se deplasează în întreaga lume și noi ne dăm capul de pereți să vedem de unde să scoatem bani pentru cheltuielile lor. Deci n-aș vrea ca și dumneavoastră să le faceți viața amară colegilor dumneavoastră, așa din prima, nu mai uh, vă atrag atenția, țineți cont de ce să vă gândiți bine. Um, Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări. Ori de câte ori voi veni la Bruxelles, voi, infor, voi informa și puteți să mă credeți pe cuvânt. Pentru că cred că cu cât există mai multă democrație și cu cât există o implicare mai mare a celor direct aleși în cheltuirea banilor, cu atât e mai bine pentru contribuabili. Am avut puține discuții cu câțiva dintre dumneavoastră și entuziasmul dumneavoastră pentru ceea ce faceți mi se pare excelent și mai ales în alegerea subiectelor pentru rapoartele speciale, opiniile COCOBU trebuie să fie luate în considerare. Pentru că uh, una este să spui că vei face un uh, raport uh, special, dar când îl și faci se creează rezultate foarte bune la nivelul cetățenilor și cred că este foarte important. Și v-am mai spus că un domeniu care mă interesează pe mine foarte mult este value for money. În, cred că în procesul de creare a identității europene acest lucru este foarte important. Sper că membrii Parlamentului și membrii oricărei alte instituții să participe și nu pot decât să spun încă o dată că dacă voi fi uh, confirmat, voi fi un angajat al Uniunii Europene, angajat al cetățenilor Europei. Și în această funcție, uh, identitatea națională trebuie să fie pe același plan cu această funcție. Nu trebuie să fie mai puțin importantă, însă angajatorul meu principal va fi poporul european și cei care mă vor asista și cei pe care îi voi asista și eu vor fi membrii COCOBU, pentru că dumneavoastră sunteți cei care au fost delegați de către cetățenii europeni pentru a, a interacționa cu noi și a uh, rezolva gestionarea, gestionarea cât mai bună a fondurilor pe care ni le-au încredințat cetățenii europeni. Um, I, I think I've dealt with the points... Cred că m-am referit la tot ce ați spus dumneavoastră, dar dacă nu, vă rog, doamnă Cresle, să-mi spuneți. Doamna Ayala. Domnule președinte, nu știu dacă am uh, înțeles eu foarte bine. Am auzit, cred eu, că vă vom asista noi și că vă vom ajuta. Cred că colega noastră vă ruga pe dumneavoastră să ne ajutați. În fine, vreau să închei cu o întrebare. Ca element pozitiv, entuziasmul de care dați dovadă, de care ați dat dovadă de fapt în ultimii doi ani, este admirabil. Uh, that is a matter which is Acest lucru nu depinde de mine, dar dacă credeți că am făcut o treabă bună, m-aș bucura, mă bucur să o aud și m-aș bucura și dacă guvernul meu ar afla. Mulțumesc, doamna Ela Grazie, la ringraziamo per questa audizione de mâine la ora 9. Și mulțumesc foarte mult! Okay.